Okay, colleagues, um, we're going to get started on... Dragi colegi, o să începem cu sesiunea numărul 3 și anume rolul controlului parlamentar al serviciilor de informații la nivel național într-o eră de supraveghere în masă, partea 1. Vom începe cu declarația domnului Ian Cameron, care este membru al Comisiei Europene pentru Democrație prin intermediul justiției și legii al Comisiei de la Veneția. Uh, și cred că toată lumea știe ce este Comisia de la Veneția. Domnul Cameron este și profesor de drept internațional uh, la universitate și uh, ne va prezenta un text uh, pe care îl și, l-ați și primit, dacă nu mă înșel. Vă dau cuvântul, domnule Cameron. Sorry, uh, I will speak a little bit about the Venice Commission report of. Voi vorbi uh, despre raportul 2007 al uh, Comisiei de la Veneția. Sunt raportor pe acest subiect și se așteaptă ca acest subiect să fie așadar adoptat în martie 2014 de către Comisia de la Veneția. Calitatea de membru în Comisia de la Veneția este, după cum știți, probabil cea care a, reunește experți care au o experiență de peste 25 de ani în chestiuni constituționale, care știu ce funcționează într-un context constituțional și care au experiență și cu transparența și responsabilitatea democratică a astfel de subiecte. Aș vrea să vă spun foarte pe scurt câteva probleme legate de controlul uh, asupra activităților strategice de supraveghere. Mai multe rapoarte ale Comisiei de la Veneția din 2007 discută formele de responsabilitate și uh, transparență în fața unei uh, instanțe în ceea ce privește supravegherile și diferitele metode care se aplică. Este un lucru foarte important, într-adevăr, iar raportorul special al ONU cu privire la drepturile omului și terorism, domnul Hussein, și uh, raportul cu privire la din 2011 pentru Parlamentul European vorbesc de asemenea de același subiect. Raportul din 2007 nu se uită strategic la supravegherea și controlul strategic uh, ci uh, analizează această temă în, din punct de vedere al uh, securității interne. Vreau să vă spun mai întâi câte ceva despre problema în sine. Problema poate să fie rezumată foarte simplu. Vulnerabilitatea societăților democratice, combinate cu uh, natura permeabilă a tuturor uh, amenințărilor în terorism ne arată că în momentul de, în momentul de față orice ar putea fi considerat un pericol. Deci, dacă nu există limite externe unor activități de supraveghere și dacă nu sunt impuse acestea în mod continuu, tendințele oricăror organizații de uh, supraveghere va fi, uh, tendința va fi de a supracolecta informații mai mult decât necesar limitele interne nu vor fi suficiente niciodată, pentru că, în primul rând, personalul agențiilor de securitate ar trebui să fie cele care să pună aceste limite. În același timp, în statele democratice, acest lucru ar trebui să fie Um, făcut de către alte organizații, pentru că nu este sarcina lor să se gândească la um, daunele care se pot uh, aduce societății democratice printr-o supracolectare de informații. Ar trebui spus uh, în acest context că Um, acuzațiile făcute în legătură cu supravegherea despre care vorbim au fost adresate mai ales către Statele Unite și Marea Britanie și alte țări democratice. Deci, de fapt, politicienii aleși democratici sunt cei care, de fapt, declanșează aceste procese și dau uh, mandate agențiilor de supraveghere care să acționeze în numele lor. După cum știți, din punct de vedere al capacităților fizice și administrative, există limite în ceea ce privește ce poți colecta ca date și există și o interferență evidentă cu drepturile omului. Însă, progresele tehnologice în ceea ce privește stocarea și uh, colectarea de date care permit această supraveghere au crescut foarte mult și această, oricare agenție, într-adevăr, dispune de un evantai de posibilități la ora actuală. De fapt, nu este vorba numai de a colecta așa numitele servicii de intelligence, ci și de folosirea acestei informații ulterior în investigații criminalistice sau de penale, în ceea ce privește screeningul uh, de securitate, în procedurile de acordare a cetățeniei sau de deportare uh, a Uh, persoanelor uh, străine sau de uh, returnare în, și extradare a unor persoane. Dacă ar fi să stabilim simplu despre ce e vorba în acest raport al Comisiei de la Veneția, e vorba de cele patru etape ale uh, transparenței, pe lângă cel birocratic. Iată cele patru forme, transparență sau uh, raportare parlamentară prin uh, foruri ex de experți independenți uh, și uh, mecanisme interne. Aceste mecanisme care uh, funcționează bine în ceea ce privește serviciile de inteligență. De ce însă unele din aceste servicii nu funcționează bine? Din cauza naturii um, inteligenței și acțiunilor de acestora, pentru că întotdeauna este implicat o evaluare a riscului um, și dacă mecanismele de, uh, de control nu sunt întotdeauna um, funcționează, dacă nu funcționează după aceste, um, aceste scheme, atunci nu întotdeauna rezultatul este foarte bun. Uh, în ceea ce privește apoi controlul extern. Deși acest control extern este necesar, funcția sa principală este să sublinieze și să înte întețească controlul intern. E vorba de um, atașamentul față de valorile democratice, care sunt uh, în general uh, măsura principală. Uh, E nevoie fie, deci, după cum spuneam, de un control parlamentar, judiciar, de expert sau uh, în funcție de sistemul respectivei Constituții. Raportul Parlamentului European consideră că acestea sunt uh, cheia principală după care trebuie acționat. Există însă și amestecuri între aceste forme de control, așa cum se întâmplă, de exemplu, în Suedia și în Norvegia. În ceea ce privește supravegherea strategică, pot spune că parlament, sistemele parlamentare pure nu vor funcționa. Trebuie spus că Curtea Europeană și jurisprudența curții necesită controle externe, controle independente, atât în faza de autorizare cât și în faza de punere în aplicare. Iar experiența din SUA, care a fost demonstrată de Curtea Federală, PISA arată că aceasta nu este suficientă. Este nevoie de un sistem și de control suplimentar de um, updatare și de adaptare printr-un, după părerea mea, printr-un uh, institut extern sau independent cu puteri de investigație. Aș vrea să subliniez aici că, după cum știți, acest raport a fost discutat și mai devreme și sunt de acord cu unele din aceste concluzii. Însă cred că este greșit să se pună împreună mecanismele naționale de control, așa cum face acest raport. Sistemul uh, britanic este fragmentat și destul de neadecvat uh, în ceea ce privește relația cu supravegherea strategică, în timp ce sistemul german și suedez sunt destul de bune nu înseamnă că nu pot fi îmbunătățite, dar sunt destul de bune, sunt destul de puternice în ceea ce privește controlul pe care îl are agenția asupra activităților de inteligență, operațiunile diferite uh, care se pot uh, controla așadar și, în general, privirea de ansamblu e mult mai puternică. În concluzie, vreau să vorbesc despre trei probleme majore în ceea ce privește supravegherea strategică. Prima se referă, deci, la diferitele probleme pe care le-am menționat, care ar putea fi uh, găsită, uh, soluția ar putea fi găsită la diferitele sisteme din statele membre. Există anumite efecte negative ale supravegherii masă pe societate, ceea ce este evident. Și o soluție la aceasta ar putea fi să se limiteze bazele de colectare, deci să nu se uh, folosească date decât acolo unde este necesar, acolo unde este necesar, așadar, din partea agenției respective. Atât legislația germană cât și cea suedeză ar putea fi un model de urmat. O altă limită care ar putea fi impusă este cea legată de capacitate. Ca cât poate colecta, bineînțeles, într-o perioadă de timp uh, o agenție. Modelul german, de asemenea, este unul bun aici. Există o limitare la 20% în sistemul german la orice moment. Deci se pot, de asemenea, și interzice transferuri uh, în masă către alte state de informații, ceea ce ar putea fi problematic pentru state care sunt obișnuite să lucreze în echipă, cum este cazul pentru SUA și uh, Marea Britanie. În al patrulea rând, se poate interzice colectarea supravegherii, informațiilor de supraveghere strategică cu scopuri comerciale și un control uh, și de aceea un contact între aceste două domenii nu este de dorit. Activitățile de afaceri uh, exist, sunt uh, și ele totuși uh, un scop important, interesant, care poate fi monitorizat în, două, în mai multe cazuri. În cazul armelor de distrugere în masă și a folosirii componentelor acestora, dacă este o economie bazată pe export, precum cea în German, a Germaniei, trebuie să vezi unde funcționează, de exemplu, componentele, unde sunt exportate componentele dintr-o țară care exportă același lucru. Altă problemă este spălarea de bani sau uh, evaziunea față de sancțiunile SUA și ONU, toate acestea fiind și UE, toate acestea fiind uh, fenomene care sunt demne de uh, supravegheat. O altă problemă destul de mare, care de asemenea necesită soluții, este riscul de eroare, care de fapt uh, revine din uh, amestecarea bazelor de date private cu cele publice, iar Parlamentul European a tras atenția asupra acestei probleme înainte să se facă aceste dezvăluiri. Este vorba de o problemă legată de interferarea cu bazele de date. Aici este nevoie de un control asupra deschiderii uh, unor dosare individuale poți să ai, de exemplu, un grad de protecție foarte mare înainte să fie permis așa ceva. De asemenea, se poate eticheta uh, orice sursă de informații care vine dintr-o sursă strategică, orice informație care vine dintr-o sursă strategică, pentru a putea garanta uh, și privirea de ansamblu și, de altă uh, soluție ar fi ca agenția de supraveghere să aibă un, uh, o sarcină de acțiune sau o, un o marjă de acțiune cât se poate de bine delimita, delimitată. Apoi, o ultimă idee ar fi folosirea unor sisteme de supraveghere pentru a evada uh, obligațiunile de aplicare a legii în, acest domeniu. După cum știm, comunicările interne pot fi foarte bine trasate la nivel internațional și deci foarte multe uh, acte de comunicații interne sunt de fapt până la urmă și internaționale. Cooperările dintre diferitele agenții de inteligență au fost menționate. Nu știu în ce măsură aceste acuzații au fost uh, reale sau nu. Nu se știe cum se spionează reciproc sau cine spionează în numele cui scop, pentru a putea combate acest lucru, ai putea să, s-ar putea interzice aceste practici. O agenție nu poate să ceară de la altă agenție să facă ceea ce nu poate să facă nici ea. Ceea ce se mai poate interzice este o primire pasivă a informațiilor de la altă agenție. Bineînțeles că aici e o problemă pentru că e foarte greu să trage aici o graniță, dar ar fi o, oarecum greu să uh, interzici primirea de informații de la altă agenție de uh, informații. Câteodată așa se face, se dă un pont colegilor din cealaltă țară, poate că ar trebui să te uiți mai atent la X sau la acea problemă și atunci respectivii își pot folosi uh, sistemul intern pentru a investiga problema respectivă. Această problemă poate fi tratată și prin faptul că se poate întâmpla și din cauza că agențiile interne sunt geloase una pe alta în ceea ce privește investigațiile făcute. Trebuie monitorizate însă și acordurile care se fac cu alte țări, acordurile care se bazează pe anumite tratate și cum sunt aplicate acestea. După cum prevede și legislația germană, se poate cere o notificare în cazul în care supravegherea devine foarte personalizată. Există însă excepții și întotdeauna trebuie să existe excepții la aceste cazuri, dar uh, agenția umbrelă trebuie să joace un rol important pentru a decide dacă excepția se aplică în anumit caz sau nu. De asemenea, se poate permite și agenției de supraveghere uh, de securitate să comunice informații altor agenții numai timp de uh, o perioadă limitată de timp și pentru cazuri specifice. Aceasta este o cale de a evita, uh, de a limita evitarea unei uh, supravegheri uh, în astfel de cazuri de transmitere de informații. Și în ceea ce privește uh, informațiile legate de inteligență transmise unei alte agenții. În general, uh, organismele care există trebuie să aibă un mandat larg și un mandat puternic pentru a putea acoperi toate aspectele de securitate și uh, legate de supraveghere în acest domeniu și, în concret, în final, o propunere pentru Parlamentul European. Parlamentul European nu poate să decide despre legislația SUA, nici despre legislația Marii Britanii, poate doar să încurajeze anumite practici și să nu încurajeze practicile proaste, negative. Însă ceea ce ar putea să facă Parlamentul este, trebuie să susțină uh, rețeaua existentă de uh, autorități de supraveghere și control în statele care sunt UE sau nu, chiar și în Norvegia și uh, în Elveția, există reuniuni periodice și au existat însă foarte multe probleme de finanțare, ceea ce Um, însă nu înseamnă că nu este o rețea foarte utilă care se întâlnește pentru a schimba informații, nu informații secrete, ci informații despre problemele întâlnite și felul în care se rezolvă mai bine prin contacte problemele întâlnite de către aceste agenții. Și cred că Parlamentul European, cu o cheltuială minimă, ar putea să încurajeze acest schimb între agenții de bune practici. Vă mulțumesc! Very much, uh, Professor Cameron. Mulțumesc foarte mult, um, domnule profesor Cameron, vă propun atunci să dăm cuvântul raportorilor din umbră. Ian, dorești să iei cuvântul întâi? Sunt raportorii noștri din umbră. Vrei să iei cuvântul, Ian? To be here and to... Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru că ați menționat această relație atât de importantă pentru democrație și statul de drept și de asemenea și pentru alte drepturi ale omului. Aș vrea, în acest sens, să vă pun o întrebare. Dacă analizăm acest proces masiv NSA și procesarea, prelucrarea informației care a fost colectate fără niciun fel de diferențiere până la urmă între diverse categorii de informații, mă întreb cum se poate face o adevărată protecție a confidențialității între avocat și client și cum se poate asigura protecția forurilor interne parlamentare într-un stat democratic și cum se poate garanta confidențialitatea, de exemplu, în relația dintre medic și pacient. Mulțumesc. Dacă doriți să răspundeți la această primă întrebare, da, foarte pe scurt. E vorba aici de sisteme automate care elimină câteva dintre datele colectate. Însă, în special în astfel de situații, e nevoie, în primul rând, personalul care lucrează trebuie să fie foarte bine format, trebuie să aibă un angajament clar pentru valorile democratice și drepturile omului, iar, dar în afară de aceasta e nevoie și de un control foarte puternic, pentru că atunci când informația este individualizată, atunci uh, se uh, văd aceste probleme, pentru că o bună parte a acestei supraveghere în masă se referă la tendințe globale, la abordări globale, dar atunci când intri pe cazuri individuale, e nevoie de proceduri interne foarte clare pentru a obține autorizațiile necesare și pentru a permite tocmai uh, o astfel de tratare a informației. De asemenea, trebuie ca organele de control să fie foarte atente la aceste cazuri. E singurul lucru pe care pot să vi spun, însă, că e nevoie de un control foarte puternic și autoritatea de control trebuie să vadă în ce momente se tratează aceste cazuri individuale. Mulțumesc și acum, domnul Ernst. Doamna Ernst. Mulțumesc foarte mult! Statul de drept și diplomația secretă nu se mai prea potrivesc sau cel puțin se poate să dăm de să dăm de dificultăți și dacă diplomația secretă, serviciile secrete, dețin din ce în ce mai mult informații cu prioritate, acest lucru constituie o problemă pentru democrație. Și constatăm asta și în comisia noastră, când ni se spune dosarul ăsta este confidențial, trebuie discutat cu ușile închise, anumite documente nu pot fi obținute. Și acest lucru mi se pare o problemă eh, când vorbim despre controlul parlamentar. Văd lucrurile ca și dumneavoastră, că ar trebui să existe un fel de control combinat între controlul parlamentar și cel prin experți. Cel prin parlamentar este insuficient pentru că nu există experiența necesară, poate nu există nici obișnuința de a lucra cu documente secrete. Și pentru că nu putem uh, lucra la nivel parlamentar dacă nu se pot obține uh, informațiile necesare atunci, mai bine folosim timpul ăsta altfel. Mulțumesc. Well, first I can say I, I, I agree. Mulțumesc. În primul rând pot să vă spun că sunt de acord. Autoritatea de control care există ar trebui să fie și uh, expertă și să aibă o legătură foarte clară cu Parlamentul, pentru că Parlamentul este cel care o legitimează pentru a avea o astfel de activitate. Pentru că dacă numești un grup de experți, trebuie să ai și încredere în ei că își vor realiza datoria. Asta înseamnă că au nevoie de o legitimitate pe care le-o dă Parlamentul și au nevoie de legături constante cu Parlamentul, chiar dacă e vorba de manipularea informației cele mai confidențiale însă trebuie să existe această încredere reciprocă cu Parlamentul. Una din problemele de acces în aceste organe de control este că nu există un acces la toate informațiile care sunt transferate de la aceste agenții. E vorba de transferul din punct de vedere material al acestor date de la o agenție la alta și care nu sunt primite întotdeauna 100%. De aceea, rolul trebuie să fie foarte clar pentru ca autoritatea de control la nivel național să aibă dreptul de a analiza și această informație. Acest lucru trebuie să fie stipulat foarte clar în mandatul autorității de control și, bineînțeles, e vorba de informații și date foarte sensibile, delicate, e vorba de o chestiune de rutină, dar trebuie să se asigure de fiecare dată că autoritatea de control dispune de toate informațiile, inclusiv informațiile care au venit din partea unor agenții de informații străine. Mulțumesc, doamna Sipal. Mulțumesc. Eu aș dori să formulez două întrebări. O problemă fundamentală cu care ne confruntăm este că se colectează în masă date de la întreprinderi, instituții, guverne, dar și de la persoane private. Această colectare în masă a datelor uh, combinată cu anumite informații, cum că ar fi vorba de protecția intereselor, protecția și a unor interese economice, face să apară dubii, cum că ar fi vorba doar de supravegherea strategică a unor fluxuri de arme teroriste și așa mai departe și uh, te fac uh, să crezi că poate e vorba și de mm, informații economice. Acum, în ceea ce privește analizarea, evaluarea acestor date, credeți că vreun organism de control este în măsură să urmărească în ce scop au fost colectate și valorizate aceste date? Și a doua întrebare, pentru că ați vorbit foarte mult de instituții și există indicii că în ceea ce privește NSA sunt implicate și multe firme private și în ceea ce privește analizarea și colectarea datelor. Și vă întreb dacă nu se oprește acolo controlul asupra ceea ce se întâmplă cu aceste date? Mulțumesc. Um, to, to begin with, yes. Uh, the, the, the, uh... Da. Răspunsul scurt ar fi da. Și în unele țări, precum în Marea Britanie și în Statele Unite, există această competență de a colecta date referitoare la bunăstarea economică a unei țări. Și cu toate acestea, trebuie să se facă și excepții, pentru că unele chestiuni economice sunt uh, justificabile pentru a fi colectate. Însă se poate, bineînțeles, impune aici și suspiciunea în legătură cu un spionaj de tip economic. Însă chiar și mecanismele de control din Suedia sau din Germania, de exemplu, nu sunt nici ele perfecte, pot fi îmbunătățite, pot fi întărite și aceste autorități de control au acces la felul de tratare și de colectare a datelor din Suedia și din Germania. Deci știu foarte bine ce date sunt colectate și care nu. Cred că această problemă este mai degrabă, se aplică mai degrabă în cadrul um, NSA și în cazul uh, autorității din Marea Britanie. Mulțumesc. Nu știu dacă domnul Coelho dorește să adreseze vreo întrebare, nu, la acest punct. Dacă nu, vreau să vă mulțumesc, domnule Cameron, pentru prezența dumneavoastră aici și este foarte interesant să vedem ce face Comisia de la Veneția și contăm, bineînțeles, pe dumneavoastră și la alte întâlniri viitoare. Vă mulțumim pentru prezența de astăzi și a fost interesant pentru deputați să vedem punctul dumneavoastră de vedere și acțiunile precise pe care le recomandați. Vă mulțumesc! Colleagues, next we're going to change the panel um, for statements by Mr. Ian Lee uh, and Mr. Aidan. Mulțumesc uh, și acum trecem la a doua parte, domnul Ian Lei și domnul Aiden Wills. Vreau să vă spun că domnul Wills a avut probleme cu transportul și n-a reușit să ajungă.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 So, um, colleagues, um, so we have Mr. Dragi colegi, domnul Ian Lei, care este profesor um, de drept la Universitatea Durham, va vorbi și în numele domnului Wills, care uh, a, a avut probleme pentru că a pierdut pașaportul și nu poate să călătorească. Domnul Lei este expert în ceea ce privește controlul parlamentar și a publicat mai multe articole pe această temă. Însă pentru audierea de astăzi este interesant punctul de vedere pe care îl are în legătură cu cooperarea între agențiile de agențiile de informații și impactul tehnologiei asupra controlului parlamentar și ce se poate face la nivelul UE pentru a întări acest control. Vă rog, domnule Lei. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru această invitație pentru a mă adresa Comisiei Libe. Domnul Wills mi-a cerut, pentru că e vorba aici de o declarație comună pe care o facem, dar mi-a cerut, domnul Will, spuneam, să vă cer scuze pentru că nu poate veni, a fost o problemă de ultim moment. Comentariile pe care am să le fac în acest domeniu al cooperării între agențiile de securitate se vor centra pe provocările în domeniul cooperării internaționale din punctul de vedere al autorităților de control, elementele pozitive pe care le-am constatat în acțiunile anumitor autorități de control și, de asemenea, recomandările pentru o mai bună cooperare atât la nivel național cât și la nivelul Uniunii Europene sau la alte niveluri. Schimbul de informații în uh, partajarea de tehnologii și de date prezintă mai multe forme de cooperare la nivel internațional și combinarea acestor chestiuni este esențială pentru ancheta comisiei dumneavoastră. Prezentarea mea nu are de face neapărat cu acuzele care au fost aduse, ci mai degrabă cu felul în care autoritățile de control ar putea rezolva aceste probleme ale cooperării. Mă voi centra aici pe rolul autorităților de control permanente și rolul tribunalelor, al instanțelor în cadrul comisiilor de anchetă, în care aș spune că este esențial printre multe alte elemente. Ar trebui la început să ne amintim care este provocarea prezentată de amenințările transnaționale, cea a terorismului, a proliferării de arme de distrugere în masă și altele, și aceasta a făcut ca agențiile din mai multe țări să coopereze. Acesta a fost un prim motiv. E clar că această cooperare ajută la protejarea drepturilor omului pentru persoanele care se află în jurisdicția anumitor țări. Cu toate acestea, după 11 septembrie, am observat că domeniul de aplicare și mărimea acestei cooperări a crescut în mod exponențial. Și dacă punem aceasta mână-mână cu schimbările tehnologice foarte rapide care au avut loc, aceasta ne face să ne dăm seama cum au evoluat um, cum a evoluat cooperarea pentru transferul de date dintr-o parte în alta. În acest domeniu al supravegherii, cooperarea este un element de lungă durată, pentru că statele cooperează pentru colectarea și pentru prelucrarea datelor și, de asemenea, în dezvoltarea unei infrastructuri pentru a o face. Și cel mai bun exemplu, dar nu este singurul, este cel al cooperării între SUA și Marea Britanie și o serie de acorduri care au fost semnate încă din anii 40-50 și care au permis acest lucru. În ultimul timp, metodele de cooperare și de supraveghere însă s-au schimbat în mod dramatic. Și motivele esențiale ale cooperării în acest domeniu au rămas însă neschimbate. Agențiile de inteligență care au aceleași obiective cooperează indiferent de cultura sau barierele care pot exista din punct de vedere cultural, geografic, tehnologic și așa mai departe. Supravegherea cooperantă de acest fel, bineînțeles că creează dificultăți din punctul de vedere al controlului. În primul rând, din punct de vedere al atribuirii responsabilității, e greu de stabilit ce agenție este responsabilă pentru ce, și uh, în felul acesta anumite agenții ar putea eluda anumite responsabilități. Mai precis, agențiile de informații ar putea primi date de la parteneri pe care, informații pe care ei nu le-ar putea colecta în mod legal și ținând cont de infrastructura pe care o partajează, acel schimb de informații se poate face în mod automat. Informația poate fi primită de la un partener din afară, fără să fi fost nevoie de o cerere explicită în acest sens. Iată, deci, în ceea ce privește controlul, pentru că s-a vorbit deja despre acest domeniu la nivel național și există o serie de sisteme, așa cum domnul profesor Cameron a explicat deja. Am putea face aici o diferențiere însă între controlul uh, parlamentar și, pe de altă parte, sisteme de control uh, pe bază de grupuri de experți. Aceasta se poate realiza în primul caz prin autorități de control parlamentar și în al doilea caz uh, prin autorități neexecutive de experți care au un rol exclusiv de a controla activitatea agențiilor naționale. Și un avantaj al acestui al doilea caz este faptul că ei pot analiza mai în detaliu situația parțial pentru că ei sunt angajați full-time doar pentru aceasta, nu au și alte activități parlamentare, de exemplu, și de asemenea pentru că au acces la informații într-un fel care probabil n-ar fi acceptabil pentru parlamentari. Și deși există sisteme foarte variate de control în statele europene, uh, Există foarte puține state UE care au un mandat explicit de reglementare a activităților de cooperare între agențiile din mai multe state membre. Am să vă explic mai departe care sunt câteva dintre provocările cu care se confruntă acest fenomen al cooperării. Una din dificultățile fundamentale este că sistemul de control național a fost creat inițial doar pentru a face față situațiilor de abuz la nivel național de către agențiile naționale. Însă, în special după 11 septembrie, un lucru a devenit foarte clar, pentru că aceste autorități de control se centrează în special pe activitatea națională. Ele nu sunt pregătite pentru a trage la răspundere agențiile de inteligență pentru activitatea pe care o realizează la nivel transnațional, deci pentru cooperarea pe care o exercită. Problema care se pune aici este, în primul rând, capacitatea de a avea acces la toate informațiile relevante, și atunci când accesul este incomplet, există posibilitatea de a ajunge la concluzii false și ar putea duce chiar la uh, senzația că totul este în regulă și uh, că nu există probleme cu responsabilitatea. Așa cum s-a spus deja aici de către domnul Cameron, există și regula celei de treia părți și um, n-am să explic aici încă o dată acest sistem, dar dacă există o referință juridică la principiul de control al celei de-a treia părți în sistemul dreptului național, aceasta pune piedici în felul în care autoritățile de control național pot um, exercita cu adevărat controlul asupra agențiilor naționale. Acest lucru ar trebui să se facă înainte ca Agenția um, de Inteligență Națională să predea datele necesare autorității de control. Sau, altfel spus, agenția partener ar putea primi un veto pentru incorporarea datelor respective în propria sa activitate. Cu toate acestea, puține țări acceptă această idee că regula celui de treia părți trebuie să funcționeze în acest fel. Unele state membre au o cu totul altă părere și anume că informația care a fost partajată între agențiile naționale s-a făcut pe baza unor aranjamente de control și, prin urmare, autoritățile de control nu sunt considerate ca fiind părți terțe. Și acest lucru nu este în coerență cu regula celei de-a treia părți, care este tocmai aceea de a asigura o autoritate independentă. această regulă a celei de-a treia părți poate fi utilizată în mod greșit de către agențiile care sunt supuse controlului pentru a nu oferi un acces efectiv la datele respective. Pentru că agenția parteneră ar putea spune că nu dorește să existe acest acces din partea autorității de control. O a doua problemă, sau o a doua limitare, să spunem, în ceea ce privește activitatea de control a autorităților naționale asupra activității de cooperare transnaționale, este faptul că ea se centrează doar pe agențiile la nivel național, incluzând aici și propriile servicii care sunt implicate în programe de supraveghere, atunci când apar probleme de anchetă ca cea de față. De aceea, rolul acestor autorități nu este acela de a controla și ceea ce fac autoritățile străine. Ele nu dispun de un mandat legal pentru a o face și nu au nici competențele legale necesare pentru a obține informațiile necesare din partea guvernelor sau agențiilor străine. O a treia dificultate se referă la complexitatea schemelor de supraveghere despre care vorbim astăzi. Pentru că unele din aceste sisteme includ colectarea și sortarea informațiilor electronice într-un mod automatic care este greu de înțeles și, prin urmare, este greu de controlat în mod eficient pentru a putea fi cu adevărat reglementat. Felul în care se tratează această cooperare uh, variază de la un stat la altul. În unele țări nu există niciun fel de referință la această cooperare, în alte țări există o autorizație foarte largă în ceea ce privește mandatul agențiilor de securitate pentru ca aceștia să poată coopera cu parteneri străini și în unele cazuri, în puține cazuri, există și cerințe specifice care trebuie îndeplinite înainte de a începe un astfel de proces de cooperare. Iar referința la o astfel de cooperare, așa cum am descris-o mai devreme, nu reprezintă niciun fel de contradicție în sine. Faptul este că alegiuitorii în trecut nu erau conștienți de măsura în care această cooperare putea crește pe viitor, deci nu se puteau aștepta la situația actuală. Acum am să trec la câteva elemente pozitive care ar putea fi avute în vedere în acest domeniu al cooperării. Transferul de date personale este un domeniu clar pe care nevoastră puteți să vă centrați pentru că apar probleme în legătură cu drepturile omului și aș spune că este esențial să existe un control extern atât asupra schimbului de date între Agenția Națională și partenerii străini, cât și, și este la fel de important, asupra procedurilor care se aplică în cazul acestor schimburi de date. De aceea, autoritățile de control ar trebui să răspundă la întrebări precum dacă schimbul de date um, respectă legile în vigoare, inclusiv și motivele pentru care se face acel schimb de date și, bineînțeles, dacă se respectă principiul proporționalității. Dacă există o înregistrare și o documentare clară a acestor schimburi de informații, dacă s-au uh, înregistrat uh, anumite condiții pentru schimbul de informații și dacă uh, serviciile respective au respectat toate documentele legale. Atunci când o țară redactează un model foarte clar asupra felului în care se controlează această activitate. Ea, de exemplu, în sistemul norvegian există și permite un control în mod regulat al acestor schimburi de date personale. Se evaluează, de exemplu, cui îi se trimit datele, faptul că dezvăluirea s-a făcut sau nu cu o justificare legală și dacă ea este proporțională sau nu din punct de vedere al drepturilor omului. Pe lângă analiza schimbului de date în curs, autoritatea de control ar trebui de asemenea să monitorizeze și datele care intră în sistem. Deci uh, să analizeze, de exemplu, cererile de informa informații pe care le transmit agențiile de informații către partenerii străini și o altă chestiune importantă, în special în contextul acestei anchete, este dacă se poate face o cerere către o autoritate străine pentru informații pe care în mod legal agenția la ea acasă nu poate să o colecteze sau poate să o facă doar cu un mandat specific. Trebuie verificat uh, și felul în care se evaluează informația primită și uh, cum este prelucrată ea. Pe lângă toate aceste aspecte ale informației care intră sau iese, un alt rol important al autorității de control este acela de revizuire a evaluărilor de risc pentru agențiile de securitate națională, înainte ca acestea să înceapă tot felul de parteneriate de cooperare. Un exemplu bun în acest sens este examinarea foarte detaliată realizată de grupul de experți din țările de jos în anul 2009. E vorba de o revizuire tematică a cooperării la nivel internațional pentru agențiile de inteligență. Am să trec acum la ultima parte și anume recomandările, în special pentru autoritățile naționale și de asemenea la nivelul UE. Noi considerăm că ar trebui să ne centrăm pe competențele autorităților naționale, în ceea ce privește controlul asupra acestor acorduri de schimburi de informații la nivel transnațional și acesta trebuie să se asigure că se respectă statul de drept și drepturile omului. Autoritățile naționale ar trebui să aibă mandatul necesar și accesul la informații. E clar că transparența trebuie întărită prin întărirea autorităților de control pentru că acesta să poată analiza felul în care se realizează cooperarea. Aceasta, bineînțeles, pune povara pe umerii legiuitorului național pentru a asigura că se înființează autoritățile necesare și că acestea lucrează în mod eficient pentru a controla felul în care se realizează cooperarea la nivel internațional. Atunci când uh, există țări care au astfel de autorități de control, concluzia ar fi că autoritățile parlamentare nu sunt suficient de uh, competente și că ar trebui să existe autorități de experți. Uh, există cazuri în acest sens, cum ar fi cazul Belgiei, al țărilor de jos și al Suediei, care practic completează competențele autorităților parlamentare cu alte grupuri de experți. Toate acestea pentru a evalua dacă acordurile de cooperare sunt uh, justificate sau nu. Aș vrea să mă refer acum și la ce se poate face din punct de vedere al legislației, la nivel UE sau național s-ar putea include referințe la procese de cooperare internațională în jurisprudența națională, dar aceasta trebuie să se facă recunoscând și faptul că legislația națională are propriile sale limite. Ceea ce ar putea face însă aceste autorități de control este să reglementeze procedurile pentru a defini felul în care se poate începe o cooperare între diverse agenții și această cooperare să se facă într-un cadru legal și de respect al drepturilor omului. Un pas înainte în acest sens ar fi acela de a stabili criteriile de cooperare pentru aceste acorduri și procedurile respective să fie respectate. S-a recomandat de asemenea și niște standarde legislative mai exigente în acest domeniu, de exemplu Comisia Internațională a juriștilor experți a făcut acest lucru într-un raport din 2009 și raportorul special al Națiunilor Unite de asemenea. Am și altfel de referințe în documentul pe care l-am scris referitoare la recomandări făcute de Comisia de la Veneția, dar n-are rost să revin la acestea. Un al doilea pas înainte, care poate fi făcut, este acela de a se opune ideii că regula celei de-a treia părți inhibează practic activitatea autorității de control. Aceste autorități de control n-ar fi văzut în acest caz ca părți terțe și n-ar avea nevoie de niciun fel de autorizație pentru a avea acces la informația din partea unei agenții partener. Și ținând cont de faptul că oricum agențiile de securitate cooperează între ele, atunci poate că ar trebui să facă același lucru și autoritățile de control. Ce vreau să spun cu asta? Mă întreb dacă n-ar fi posibil, poate nu neapărat pentru a avea niște comisii de anchetă comune, pentru că sunt uh, dificultăți legale în acest sens, dar ar putea exista cel puțin un nivel de asistență reciprocă pentru autoritățile de control dintr-o țară de alta atunci când se analizează sistemul de cooperare al agențiilor de inteligență. O astfel de cooperare între autorităților, autoritățile de control ar putea aduce informații suplimentare în anchetele respective. Iată deci recomandări pentru nivelul național și acum am să trec la nivelul UE. Aș vrea să susțin aici uh, recomandările făcute de domnul Cameron și anume că Parlamentul European are un rol esențial de jucat pentru a promova în continuare întâlniri între autoritățile de control la nivel național, la nivelul Uniunii Europene, pentru a face schimburi de bune practici. Și aș întări această idee cu o alta. Parlamentul European ar putea avea un rol suplimentar pentru a promova propriile standarde în acest domeniu ținând cont de bunele practici existente și așa cum au arătat și Comisia de la Veneția și raportorul special de la Națiunile Unite. Însă nu cred că se poate merge mult prea departe pentru a ajunge la un fel de autoritate de control europeană. Cred că, din punctul de vedere al accesului la informații, acest lucru s-ar confrunta cu mai multe dificultăți. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Mă întreb dacă la patru după amiaza joia toată lumea a putut urmări în detaliu ce înseamnă această regulă a terței părți. Eu uh, încercam cu disperare să vă urmăresc, dar uh, cred că vor urma întrebări interesante. Ian Albrecht pentru început. Mulțumesc, uh, Claude, mulțumesc domnule Lei pentru prezență. <clears throat> V-aș dori să ne spuneți care sunt posibilitățile acestor mecanisme de control. Cred că trebuie reiterat că nu e important să existe doar o cooperare între autoritățile de control, ci acest lucru este de-a dreptul necesar. Și dacă există o asemenea cooperare internațională între servicii de informații, uh, e nevoie și de un control aferent. Și mă întreb, uh, dată fiind construcția în care ne aflăm în Uniunea Europeană, unde abordarea statelor membre este de a spune că da, cooperăm pe linie de securitate națională și facem schimb de informații între serviciile de informații, dar transmitem uh, adrese Parlamentul European, spunând că nu facem niciun fel de comentarii atunci când este vorba de securitatea națională și nu vom fi niciodată de acord cu măsuri, reguli comune în Uniunea Europeană. Eu cred că aceste lucruri nu se potrivesc și din perspectiva contextului în care lucrăm noi aici în Parlamentul European, până la urmă ar fi și o reducere a competențelor statelor membre de a face ce vor la nivel uh, național în domeniul securității naționale. Dacă mm, fac această deschidere de cooperare la nivel UE, nu credeți că acest lucru ar limita competențele lor? O a doua întrebare, atunci când există acest schimb de informații între serviciile de informații, cum anume parlamentele pot uh, controla acest lucru și mă refer și la cele naționale, pentru că e destul de dificil să urmărești acest uh, schimb un serviciu care spionează în numele celuilalt, pentru că celălalt, uh, conform propriilor reguli naționale, nu are voie. Însă Parlamentul Național al primului nu poate controla decât propriul serviciu de informații și aplicarea propriilor reguli și nu a regulilor din statul în care este celălalt serviciu de informații. Și iată deci că fără a modifica regulile în cadrul actual, fără a veni cu noi idei în acest domeniu, mă întreb cum anume ar putea parlamentele naționale să facă față provocărilor cu care se confruntă în structura actuală. Ați evidențiat două dificultăți reale, cred. Nu sunt jurist și nici nu pretind să fiu. Spuneam însă pe finalul intervenției mele că nu cred că Parlamentul European are un uh, rol um, aici. Sigur, este evident că multe dintre aceste mecanisme de schimb de informații sunt uh, fie bilaterale sau multilaterale, dar într-un cerc restrâns de state și asta este realitatea. La al doilea punct, da, sigur, parlamentele naționale pot controla doar ce fac propriile servicii. Și cred că Poate că parlamentele nu sunt cele mai bune module de a accesa acest tip de informații la modul realist, în timp ce organismele de experți ar putea avea acces direct la informațiile deținute de servicii și ar putea face verificări prin sondaj. Pentru că comisiile parlamentare, sigur, pot solicita documente sau uh, depoziții din partea membrilor serviciilor, dar organismele de control au uh, prerogative mult mai mari, de pildă, cum este cazul în Belgia, de pildă, decât pot avea astfel de comisii de supraveghere parlamentare. Mulțumesc, doamna Camelia Ernst. Mulțumesc. Două lucruri mi-au atras atenția. Însă, din ceea ce ați prezentat dumneavoastră, dar și experții anteriori, am senzația că ne jucăm oarecum uh, de-a Pentru că am senzația că autoritățile de control uh, sunt întotdeauna puțin în urmă și în ceea ce privește capacitățile tehnice. Și cred că e dificil ca autoritatea de control să te ridici la nivelul așteptărilor și din perspectiva capabilităților tehnice pentru a putea exercita o activitate eficientă. Pentru mine este o problemă generală. Poate că serviciile secrete nu vor putea fi niciodată controlate până în ultimul detaliu, se prea poate, dar iată că acest deficit există. Și ați mai spus și susțin și eu că e nevoie de foruri de experți care oarecum să uh, aibă o legătură directă cu Parlamentul. În opinia dumneavoastră, cum ar trebui să se compună aceste organisme de experți? Probabil că trebuie reprezentată oarecum și Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor. Și cum credeți că ar trebui să arate colaborarea cu Parlamentul? Și în al doilea rând, în această dimineață, și acum n-am să intru în detalii, dar Am um, convenit cu Incent sau am avut un schimb de vederi cu aceștia și credeți că acest organism ar putea avea un rol în ceea ce privește punerea la dispoziție informațiilor sau un alt uh, mod? Yes, I, I, I appreciate your remarks. Ah, da, apreciez observațiile dumneavoastră vis-a-vis -vis de complexitatea acestui amalgam care trebuie controlat până la urmă. Sigur, um, grupurile de experți uh, pot uh, solicita și uh, expertiza tehnică din afară pe anumite segmente, dar și Uh, se pot folosi uh, dar și whistleblowerii pot fi foarte uh, importanți și trebuie încurajați, cei care se sizează anumite nereguli din interior. Acum, cred că aceste organisme nu trebuie să fie politizate, trebuie să dispună de suficiente capabilități uh, tehnice și de personal pentru a putea efectua acest control. Și prin uh, într-un control parla, cred că un control exercitat de Parlament nu este suficient. În ceea ce privește incen, asigur, eu nu sunt uh, jurist în domeniul dreptului european. Poate că dacă în mandatul său uh, intră și astfel de competențe de analiza unor informații, ar putea o face, altfel s-ar putea să fie dificil. Uh, Doamna Zipel, nu știu dacă v-am înțeles corect mai devreme. Înțelesesem că uneori legiuitorul nu-și închipuie ce dimensiune are de fapt colectarea datelor de către servicii. Dacă am înțeles corect, mă întreb dacă legiuitorul nu știe, habar nu are, cum anume se poate organiza în mod eficient un control? Dacă nu știe, de fapt, ce este posibil, atunci cred că nici controlul parlamentar nu poate funcționa. Și atunci uh, vă mai întreb dacă, într-adevăr, întotdeauna o să fim cu un pas în urmă în ceea ce privește controlul. Și a doua întrebare, care nu știu dacă veți putea răspunde la ea, vorbim aici de activitatea serviciilor de informații care, de regulă, colectează date în afara țărilor, însă, în același timp, sigur, nu vrei să fii tu la rândul tău spionat ca astfel de serviciu. Există în statele membre ale UE niște reguli uh, uh, clare cu privire la cine uh, răspunde de contraspionaj sau există un schimb de informații între serviciile care colectează date și cei care împiedică colectarea datelor. Și o ultimă întrebare. Pe mine mă miră atunci când anumiți membri a guvernului spun că pe mine nu mă surprinde faptul că se colectează date sau se ascultă telefoane, plec întotdeauna de la această premiză. Dar Totuși, membrii ai guvernului trebuie să aibă posibilitatea să aibă și o discuție confidențială, uh, fără a fi supravegheați sau ascultați. Vă întreb dacă astfel de interceptări uh, au loc și cu bună știință, chiar dacă uh, știind că sunt ascultați, totuși au discuții confidențiale? On the question of the... În ceea ce privește dimensiunea uh, activităților serviciilor de informații și eficiența unui posibil control, pot să vă spun că în anumite țări și aici mă gândesc la legislația din Regatul Unit, dar probabil că și în alte țări. Legislația a fost elaborată uh, în manieră obscură, dar intenționat pentru a face uh, foarte dificilă înțelegerea acestui mecanism. Și Trebuie citite definițiile cu extrem de mare grijă pentru a înțelege cum anume se desfășoară această supraveghere. Și cred că în momentul în care au, fost, au trecut aceste legi, legiuitorii au știut ce adoptă. Asta și datorită modului în care au fost formulate. Eu vă pot spune că în um, Regatul um, Unit s-a creat o anumită încredere între organismele de control și uh, servicii. Și sigur că uh, nu știu uh, în ce mod. Întotdeauna este greu de delimitat, ce tip de informații pot fi accesate chiar și de astfel de organisme de control. În ceea ce privește participarea celor de la protecția datelor, din câte știu, aceștia tind să răstrângă sfera uh, colectării datelor. În Germania, de pildă, se aplică diferite legi cu privire la datele care pot fi colectate de la cetățeni și există diferite procedee de urmat. Este o manieră de limitare cu care sunt la curent. În ceea ce privește supravegherea și ascultarea politicienilor uh, sunt mai la curent cu aceste supraveghere în masă, mai degrabă decât cu cea, cea politicienilor, dar uh, în anumite țări există anumite uh, reguli care interzic acest lucru. De exemplu, membrii Parlamentului Britanic mulțumesc uh, pentru răspunsuri. Dacă mai dorește și altcineva să intervină cu întrebări. Voi da a domnul Bigford, nu. Nu puteți formula întrebări, doar uh, europarlamentarii o pot face, dar veți avea cuvântul uh, imediat. Așa funcționează astfel de audieri. Doamna Gomez, doriți să interveniți? Da. Înțeleg abordarea dumneavoastră cum că organisme specializate ar putea fi mai eficiente în exercitarea acestui control asupra unui serviciu secret. Însă mă uit acum la experiența noastră cu protecția datelor în Portugalia, de pildă, unde există o Comisie Națională pentru Protecția Datelor, unde există și experți uh, cu înaltă calificare și persoane desemnate de Parlament, juriști și așa mai departe. Și, într-adevăr, în repetate rânduri au descoperit situații care nu respectau legislația noastră și au protestat sau respectiv au folosit canalele care erau la dispoziția lor pentru a semnala acest lucru și nu s-a întâmplat nimic. Și apoi uh, uh, s-au uh, hotărât să abordeze parlamentari care au mai la suflet această temă și să ofere aceste informații. Și pentru noi este foarte dificil, nu facem parte din proces, nu știm exact despre ce este vorba și mă întreb dacă în final se câștigă ceva, dacă parlamentarii nu sunt implicați și nu au responsabilitatea politică uh, să fie reprezentați în acele organisme, deși sigur uh, secundați de experți cu calificare în domeniu. Nu spuneam că aceste organisme de experți pot înlocui responsabilitatea democratică. Și cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră este că ar trebui să existe o legătură importantă între aceste organisme de experți și uh, organismele parlamentare. În anumite țări uh, există doar o comisie parlamentară care se ocupă de acest control. Domnule Bigford, vreau să vă spun că nu am vrut să fiu nepoliticos, dar uh, în cadrul uh, Parlamentului uh, doar europarlamentarii formulează întrebări în cadrul unei audieri. Sunteți foarte amabil, domnule președinte, am să-mi dau un singur răspuns la întrebarea pe care vreau să o formulez. Domnule profesor, vrem doar să spun că lipsa unui uh, cadru juridic în ceea ce privește uh, controlul asupra cooperării internaționale reprezintă o problemă cheie pentru noi și vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea noastră de astăzi. Um, Dragi colegi, nu mai avem ceva timp, dar cred că dat fiind faptul că invitații noștri din următoarea sesiune sunt deja prezenți, vă cer permisiunea să trecem direct la următoarea sesiune, care se referă la situația din Regatul Unit. Vă rog. Colleagues, if you want to take your... Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru ca să putem continua. Okay, colleagues, um, we're going to get started on the, um... Dragi colegi, continuăm cu sesiunea următoare, numărul 4, numărul 3, pardon, partea a doua, și anume situația din Marea Britanie și îl avem uh, avem în Marea Britanie pentru prima dată House of Commons care poate să să ancheteze uh, sau să pună întrebări șefilor MI5 și MI6, șefilor de uh, agenții de serviciile secrete, serviciilor secrete britanice, ceea ce se întâmplă în același timp cu această reuniune nu a fost în niciun caz vrută uh, această coincidență, dar este una interesantă. Situația din Marea Britanie este foarte interesantă pentru majoritatea dintre participanți. Uh, pentru ca să putem analiza care e situația acolo, îl avem pe domnul David Bickford, care este fostul director legal al agențiilor uh, MI5 și MI6. Și după aceea voi da cuvântul domnului Gus Hossein, care este director executiv al Privacy International. Mai întâi o să-l rog pe domnul Bickford să-și facă prezentarea David, vrei să... Ai dat uh, documentul de uh, deputaților sau... Da, a fost dat acest document deja, deci îți dau cuvântul direct atunci. Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat astăzi. Un lucru care mă bucură foarte mult este să văd că șefii agențiilor secrete din Marea Britanie sunt anchetați în public de către comisiile parlamentare uh, competente, ceea ce s-a întâmplat pentru prima dată de când uh, am introdus legislația care creează o bază juridică pentru aceste agenții. Deci este o zi foarte bună, este o zi perfectă pentru ca să fiu aici să vă vorbesc despre acest sistem. Lipsa de satisfacție cu activitățile agențiilor de informații din Marea Britanie este destul de mare, indiferent dacă această percepție este bazată pe realitate sau nu. O realitate evidentă este că puterile acestea sunt reglementate de legislație, adică de către regulamentul cu privire la uh, așa numitul Investigatory Powers Act din 2000 și codul de conduită aferent care oferă o autorizație executivă non-judiciară pentru a, supravegherea acoperită și, de toate tipurile. O altă realitate este că în 2010 Comisia Europeană a Drepturilor Omului a constatat că această legislație nu este competentă uh, cu um, jurisprudența exprimată de către Convenția uh, Drepturilor Omului în cazul Kennedy împotriva Mării Britanii și că aceasta este de fapt uh, un lucru care îmi răspunde la, răspunde la întrebarea domnului Lee, care vorbește despre complexitatea acestei legislații, care de fapt uh, a fost aprobată de către Comisia Europeană pentru Drepturile Omului. Decizia Kennedy este legată de um, așa numitul caz din fața Curții Europene pentru Drepturile Omului, clas împotriva Germaniei din 78, în care uh, o uh, supraveghere acoperită a fost considerată ca fiind baza pentru, uh, a fost considerată ca fiind în conformitate cu normele ECHR, ceea ce în cazul acesta arată că un control continuu este posibil. Însă se poate spune că disatisfacția cetățenilor se bazează pe percepție, însă aceasta ar însemna să ignorăm înțelegerea populației despre uh, echilibrul între drepturile care sunt, uh, le revin și uh, situația actuală care a fost exprimată de asemenea în cazul clas, și anume că puterile uh, supravegherii secrete a cetățenilor care caracterizează de fapt un stat polițienesc sunt de fapt tolerabile cu această convenție și armonizabile. Încercările de a combate terorismul și crima organizată sunt o justificare, dar atâta timp cât guvernele continuă să autorizeze agențiile să supravegheze telefoanele și e-mail-urile sau comunicarea electronică, fă, uh, atunci uh, percepția cetățenilor este, bineînțeles, una de situație nesănătoasă, de relații, relaționare între aceste două și, deci, se, există întrebări despre cât de tolerabil este un astfel de regim în democrație. Acest scepticism a fost înrăutățit și de propunerea guvernului Marii Britanii în uh, proiectul de lege cu privire la comunicații și datele din comunicații, care arată că, de fapt, agențiile de inteligență controlează singură singure uh, datele, fluxurile de date uh, electronice. Aceasta este pe de o parte. Pe de altă parte, operațiunile de contraspionaj nu sunt neapărat în mâna acestor agenții. Uh, susținerea legislației existente, vămile, migrația și alte agenții sunt implicate în uh, astfel de activități și pot să autorizeze o supraveghere acoperită fără nicio autoritate judiciară. Toate acestea însă sunt sub presiunea de a ține publicul în siguranță și cetățenii în siguranță, iar miniștrii sunt conștienți de această presiune. În cadrul acestei presiuni, uh, miniștrii nu sunt numai cei care Uh, încearcă să facă și o politică aferentă a acestor supravegheri, dar iau și deciziile, de fapt, uh, cotidiene cu privire la supravegherea intruzivă pentru fiecare țintă. O aplicare a acestei supravegheri este limitată însă la acest scop. Totuși, supravegherea acoperită este numai o parte a operațiunilor care sunt făcute împotriva unor teroriști suspecți sau criminali din parte din crimă organizată. O altă problemă care se creează este dilema cui se poate să îi se raporteze după aceea. Aceste presiuni acumulate fac uh, ca necesitatea și proporționalitatea, care sunt uh, principii importante ale agențiilor atunci când cer această autoritate, să fie principii de bază, dar chiar și miniștrii trebuie să fie ghidați de aceste principii. În cazul de care vă vorbeam, clas din 1978, numărul de cazuri de supraveghere acoperită nu era foarte mare. Cazul Kennedy, care a fost uh, un caz de supraveghere de ascultare a telefoanelor uh, a cuiva care a fost uh, acuzat de crimă, a fost de asemenea un caz similar. Acceptarea unei astfel de autorități executive din partea curții nu este neapărat relevantă astăzi, când agențiile de informații sau serviciile de informații Um, fac astfel de activități de uh, supraveghere acoperită în uh, la scară largă în um, ideea combaterii terorismului și crimei organizate. Curtea, din decizia din sentința clas, a, a hotărât inechivoc că în, într-un domeniu în care uh, încălcarea unor drepturi Uh, individuale sunt atât de evidente și în care acesta ar avea consecințe grave pe democrație, este un, foarte important ca principiul care trebuie să, fi, să fie respectat, să fie controla, controlul și supravegherea din partea unui judecător. Mai ales s-a spus că interferarea unor autorități executive cu drepturile individului, persoanei, ar trebui să fie întotdeauna subiectul unui control uh, care să se asigure de către partea judiciară, măcar în ultim resort și controlul acesta trebuie să fie cel care oferă garanția independenței, a imparțialității și a unei proceduri corecte. După părerea mea, și am exprimat această părere deja de mai multe ori, Um, felul în care se face această supraveghere acoperită în ziua de astăzi și presiunile care sunt uh, implicate în cazul autorizărilor ei, mai ales în ceea ce privește echilibrele necesare între necesitate și proporționalitate, ne învață că, de fapt, principiul din uh, autorizația din cazul CLAS trebuie să fie aplicat și acum. Guvernul sau, dacă vreți, executivul trebuie să încerce să, să rezolve această ecuație și să lase autorizația Um, de, și uh, să încerce să, ca uh, metodele intruzive să fie lăsate la îndemâna judiciar, uh, puterii judiciare. Aceasta înseamnă, de exemplu, ca pentru interceptarea telefoanelor, pentru interceptarea e mail comunicațiilor online și altor date, trebuie să se folosească informanți informatori. Aceasta însă va uh, reduce riscul percepției acesteia negative de care spuneam de conflict de interese și în același timp uh, va lăsa executivele libere de aceste uh, decizii, limitând în același timp și acuzațiile care se vor aduce pentru interferență politică. Guvernele s-ar putea să spună că toate acestea sunt lucruri nenecesare pentru că există agențiile de servicii secrete. Acest um, control independent pentru agențiile Marii Britanie uh, se garantează acum prin faptul că Parlamentul este cel care oferă acest control și astăzi vedem că există o, un eveniment important în acest sens. Oricum se hotărăște însă atât uh, controlul de și puterile investigative de, uh, aduse de către tribunal, atât uh, ex post facto, cât și în cazuri specifice, nu pot fi înlocuite de o autoritate judiciară s-ar, um, guvernele s-ar putea spune și că Statele Unite, um, în care judecătorii curților FISA sunt cei care aprobă supravegherea, au uh, același sistem, însă există și acolo o presiune importantă din partea publicului. Aceasta ar însemna, deci, să ignorăm faptul că președintele Bush a uh, depășit, de fapt, și a, a încercat să elimine deciziile acestei curți, fi, curți FISA în lupta împotriva terorismului și a ignorat și actul de amendare din 2008 al FISA, reducând puterile acesteia și dând autorizația uh, executivului de, în toate cazurile în care a fost implicată supravegherea în masă. Însă acesta este un lucru foarte important, pentru că în cazul unor uh, scandaluri de interceptare a telefoanelor în Marea Britanie, refuzul guvernului britanic de a folosi uh, această interceptare ca și probă ar fi destul de ne de ne sfătuit, deci nu li s-ar fi un lucru bun. Acest concept al autorității judiciare pentru o supraveghere intruzivă nu este unul nou. Foarte multe curți, de exemplu, îl folosesc deja. În sistemul francez, de exemplu, există un judecător care supraveghează agențiile care sunt, se ocupă cu anumite operațiuni specifice. Aceasta înseamnă supraveghere acoperită și, în acest sens, și decizia numărul 2005, liniuță 532, din 19 ianuarie 2006 este una care poate să ne servească drept model presiunea care este făcută asupra miniștrilor nu există pentru acest judecător uh, de instrucție. El este cel care știe să țină echilibrul între necesitate și proporționalitate, fără o responsabilitate politică necesară pentru a, uh, de, decât cea de a proteja cetățenii. De asemenea, acest judecător de instrucție este cel care supraveghează întreaga operațiune și care ia decizii care ar putea să completeze uh, informațiile de fundal. Am analizat acest sistem francez și m-am bucurat că aceste echilibre se pot garanta astfel. Un alt uh, aset sau uh, achiziție importantă în acest sistem este ca judecătorul de instrucție, spre deosebire de Marea Britanie, um, trebuie să fie și cel care să elimine incertitudine pe măsura ce operațiunea avansează. Aceasta reduce riscul unor erori care să fie apoi expuse în proces și care aduc la achitări nenecesare. Acest sistem uh, poate că ar funcționa și în Marea Britanie uh, pentru sistemul de uh, inteligență și pentru cel de supraveghere. Uh, nu sunt convins însă că, totuși, astfel, uh, spațiul privat uh, ar fi mai bine garantat pentru cetățeni, pentru că ar fi vorba de un control non-politic și mult mai transparent. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Bickford. We're going to go... Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum uh, domnului Gus Hossein, care este director executiv la Privacy International și este cel care se ocupă de principiile la nivel internațional de supraveghere uh, și de control în cadrul drepturilor omului. Și după cum știți, pe 11 octombrie s-a luat o decizie importantă în, de către acest uh, for. Domnul Hussein, aveți cuvântul. Speakers we've had this afternoon. Mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat onoare pentru mine să fiu aici după antevorbitorii mei și aș începe prin a spune care este semnificația prezentării făcute de domnul Bigford, pentru că în Marea Britanie sistemul este autorizat de politicieni și timp de 17 ani eu unul am încercat să schimb această situație, iar a, domeniul politicului a rezistat acestei încercări pentru a nu introduce autorizație judecătorească. Așa că, văzând că domnul Bigford uh, a vorbit la sfârșit despre lărgirea dezbaterii generale, v-aș ruga să țineți cont de un lucru. Dacă, dacă ceea ce facem noi și inițiativa noastră se referă doar la un control fix, atunci nu rezolvăm cu nimic problemele care au apărut, pentru că problema nu este de tip uh, control al activităților agențiilor de inteligență. Aș vrea să mă refer la trei chestiuni în uh, prezentarea de astăzi. În primul rând, ar trebui să ne reamintim despre ce fel de programe vorbim aici. În această dimineață uh, s-a vorbit despre un alt program de supraveghere în masă, Tempura. E vorba de date care au fost uh, uh culese de peste tot din lume. Uh, Uh, și care au fost utilizate de NSA. Această poveste a apărut uh, săptămâna trecută. Am aflat că um, serviciul de inteligență din Marea Britanie este implicat. Google și Yahoo au um, fost utilizate, bazele lor de date au fost folosite și, practic, um, cel puțin acestea sunt două companii despre care știm, probabil că sunt și mai multe. Deci acesta este un prim program despre care vorbim. Cel de-al doilea program este cel de utilizare a programelor, a echipamentelor, a mașinilor existente și aceasta pentru a permite un acces mai larg și pentru a permite să se folosească o mașină, un device împotriva propriului său utilizator. Deja antevorbitorii mei s-au referit la această chestiune. Al treilea tip de programe de supraveghere este cel de exploatare al standardelor și protocolelor de securitate și din punctul meu de vedere este cel mai înspăimântător pentru că acesta va continua chiar și după ce vom schimba legislația și NSA-ul um, și GSAQ-ul um, au încercat să modifice aceste protocoale, au, le-au schimbat pentru a influența felul în care se elaborează aceste programe de către companiile noastre. Și Acestea, bineînțeles, sunt în afara oricărui fel de control legislativ, indiferent că e vorba de putere administrativă sau judecătorească. Este vorba de un adevărat sabotaj al protocoalelor de securitate care sunt utilizate de companiile cele mai mari din lumea întreagă. Și aceste programe, practic, pun în pericol um, sistemul nostru fundamental din punct de vedere profesional, comercial, economic și personal. Iată de ce Chiar uh, recent, uh, un expert uh, spunea că aceste activități ale agențiilor de securitate ar fi de dreptul nebunești și îngrozitoare. Pe de altă parte, aș vrea să mă refer la acțiunile care au fost făcute la nivelul Marii Britanii și acțiunilor legale. De exemplu, cooperarea în ceea ce privește sistemul de prizonieri și sistemul Tempura, ar trebui să ne punem o simplă întrebare și anume cu ce temei juridic s-a făcut acest lucru. Și am încercat să găsim, ne-am consultat cu cei mai buni avocați și juriști pentru a înțelege ce fel de lege a permis acestor agenții de securitate să facă ce au făcut în Marea Britanie și Statele Unite. N-am reușit să aflăm un răspuns, dar din păcate ar trebui să trecem și pe la Tribunalul pentru Puteri Speciale de Anchetă, o instanță destul de uh, secretă, care în general este de partea guvernului. Și nu vreau să fac aici aluzii negative la acest tribunal, dar aceste lucruri au fost deja confirmate de activitatea GCHQ. O a doua activitate am realizat-o chiar în această săptămână referitor la programul temporar și în special relațiile cu companiile companiile implicate nu doar în sistemul datelor referitoare la prizonieri, ci uh, și în ceea ce privește programele de intercepție realizate. Am trimis scrisori organizației OCDE pentru că aceasta în munca sa se centrează pe felul în care companiile respectă obligațiile în domeniul drepturilor omului și am văzut că mai multe companii din uh, Marea Britanie, BT, Verizon, Vodafone, Level 3, Viatel, toate acestea au fost implicate în programul Tempora. Am trimis această scrisoare și am trimis, de fapt, mai multe scrisori pentru a uh, întreba pe reprezentanții acestor companii când au primit um, ordinul, să zicem, din partea NSA pentru a preda aceste date, ce au făcut? Au încercat să reziste, au recurs la procedurile juridice existente sau au dat acele date imediat. Și chiar și mai important decât atât, atunci când ți se cere acces la date ale acestor companii, date personale. Probabil Google ar trebui să dea în judecată Level 3 pentru că au oferit datele de pe serverele Google din lumea întreagă. Un al treilea element, să revenim la problema controlului și a secretismului existent. Am văzut în Marea Britanie și în mai multe țări că nu este vorba aici doar de o problemă de control parlamentar, ci practic e vorba aici de cât putem ști. Pentru că agențiile de securitate dețin monopolul asupra cunoștințelor în legătură cu propriile lor activități. Așa cum spunea un congresmen american, atunci când s-a făcut ancheta directorilor generali, este vorba de un joc cu 20 de întrebări, pentru că nu știi până la urmă ce întrebări să pui. Ce întrebări poți să pui atunci când uh, vrei uh, să afli, de exemplu, dacă ai pus în pericol protocoalele de securitate ale programelor la nivel internațional? Nimeni nu s-ar fi gândit la asta în prima instanță. Și până la urmă, controlul parlamentar este de dreptul inexistent. De exemplu, uh, legea telecomunicațiilor din 1984 în Statele Unite permite secretarului de stat să Uh, ordoneze furnizorilor de servicii să îndeplinească un ordin care poate fi de orice natură. Ordine pe care secretarul de stat le poate ascunde Parlamentului. Și acest lucru reapare și în regulamentul competențelor de anchetă din anul 2000, când Parlamentul uh, are practic dreptul să dea astfel de ordine diverselor companii. Și un, o nouă legislație care a fost introdusă în 2012 în domeniul telecomunicațiilor încerca să permită guvernului să dea ordine pentru colectarea de metadate din partea oricălui, oricărui utilizator care se află în afara Marii Britanii fără a informa Parlamentul. Toate aceste legislații, practic, nu reprezintă decât un cec în alb pentru aceste agenții de inteligență pentru a putea face programe de supraveghere, fără ca Parlamentul să fie conștient de acest lucru. Să nu mai spunem aici că acest lucru este foarte posibil din punct de vedere tehnologic și atunci întrebarea ne putem aștepta ca vreun parlament în lumea asta să înțeleagă cu adevărat în ce măsură se face această supraveghere sau se poate gândi un parlament la ce fel de întrebări ar trebui să pună? De aceea n-ar trebui să ne surprindă că, în special în Marea Britanie și în Statele Unite, comitetele de control ale acestor servicii secrete au fost controlate, practic, de foști șefi ale acestor agenții. Așa că nici măcar nu puteau să își facă treaba ca lumea. Săptămâna trecută am descoperit, de exemplu, că a existat uh, o anchetă în Camera Comunelor despre aceste programe, care a fost condusă practic uh, de un membru al Comitetului de Securitate și care arăta că înainte de dezvăluirile lui Snowden nu se discutase niciodată despre acest program PRISM. Abia după aceea s-a realizat o anchetă. Niciodată nu s-a discutat înainte dacă guvernul poate avea acces la datele Google sau Microsoft. Nu s-a discutat aceasta și doar după ce Snowden a venit cu aceste dezvăluiri s-au gândit și ei să o facă. În același fel, un fost uh, membru al guvernului și membru al CNS din Marea Britanie a recunoscut că la toate întâlnirile la care a participat într-o perioadă de 2 ani nu s-a vorbit niciodată despre programul Tempora. Deci aceasta la nivelul guvernului. Nu mai spun ce se întâmplă cu persoanele din Parlament, cu parlamentarii. Nu, nici măcar la nivelul guvernului nu s-a discutat niciodată despre acest program temporar. Și dacă ne gândim din nou la legislația în domeniul telecomunicațiilor pe care am menționat-o mai devreme, acesta este un exemplu al felului în care Parlamentul practic a fost eludat. În 2008, guvernul a propus o astfel de legislație în domeniul telecomunicațiilor, care permitea serviciilor secrete să uh, colecteze toate datele utilizatorilor de internet și să facă o bază de date comună, un lucru care a fost considerat de neacceptat, prin urmare legislația a fost abandonată, sau cel puțin așa am crezut noi. Acest act, această legislație a fost uh, reintrodusă în 2012 și uh, Parlamentul a avut o dezbatere foarte pe larg în legătură cu avantajele pe care le poate permite acest program de supraveghere în masă față de un sistem de o bază de date generalizată. Și, deși Parlamentul respinsese această politică în 2008, ea a fost reintrodusă după aceea pe ușa din spate în 2012. Am să prezint acum uh, cam ce ne așteaptă pe viitor și ce putem face. Domnul Bigford a vorbit foarte bine despre reintroducerea unor garanții în procedurile noastre și ar spune că aceasta ar reintroduce statul de drept, pentru că de prea mult timp uh, agențiile de inteligență au, um, au avut ele controlul asupra operațiunilor pe care le realizează și, practic, modelul de control existent a eșuat. Avem nevoie de o revizuire foarte clară a legislației în acest domeniu și trebuie să ne gândim care sunt principiile esențiale pentru a proteja drepturile omului în această eră modernă a comunicațiilor. Societatea civilă din lumea întreagă și o serie de experți au lucrat în, ultimii, în ultimul an și au prezentat niște principii tocmai în vederea uh, revizuirii acestei legislații și pentru a respecta drepturile omului. E vorba de 13 principii și chiar săptămâna, luna trecută, un ministru suedez um, a menționat aceste principii ca un punct de plecare. De fapt, propunerile noastre sunt destul de modeste și ele trebuie susținute de toată lumea. E nevoie de o legislație foarte clară în ceea ce privește supravegherea. Aceasta nu poate să uh, discrimineze, trebuie să fie legitimată și trebuie să includă definiții de al unor concepte, cum ar fi, de exemplu, securitate națională sau, în Marea Britanie, bunăstare economică. Supravegherea este necesară și interferența trebuie să fie proporțională. Autorizația judiciară este de asemenea necesară, este nevoie de o corectitudine procedurală în ceea ce privește acordurile de cooperare pentru schimburi de date, trebuie să se utilizeze un domeniu de aplicare foarte clară și să se determine ce indivizi pot fi puși sub supraveghere. Sistemele trebuie să fie securizate în ceea ce privește exploatarea pe ușa din spate. Toate acestea nu sunt idei controversate, nu sunt niște elemente esențiale ale legislației europene din toate statele europene și ale jurisprudenței privește supravegherea telecomunicațiilor. Aceasta ar trebui să ne readucă înapoi către un stat de drept care respectă drepturile omului. Și tocmai în contextul acestor principii putem avea o adevărată dezbatere în legătură cu control și putem reintroduce controlul doar după ce am reintrodus statul de drept. Controlul va menține statul de drept și nu va face ce a făcut până acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Și acum trecem la întrebări. Și începem cu raportorii din umbră. Înțeleg că domnul Coelho dorește să formuleze o întrebare din partea sau numele colegei uh, din Pepe care nu poate participa. Mulțumesc foarte mult, Claude! Cred că a fost foarte interesant să ascultăm uh, prezentarea domnului Bigford și să vedem că se sublinează necesitatea unei autorizări judiciare. Este o diferență mare între Regatul Unit și țara mea în țara mea, niciun membru al guvernului sau pe linia administrativă nu se poate da autorizare de încerteptare. În Regatul Unit, anumiți membri al guvernului, toți au competența de a face acest lucru. Și sunt întru totul de acord cu dumneavoastră când spuneți că nu este suficient ca uh, controlul uh, judiciar să intervină uh, doar ex post. Asta nu doar uh, pentru că este ulterior momentului în care s-au făcut acele acțiuni, ci și pentru că doar o mică parte din aceste misiuni uh, fac obiectul uh, unui control pentru că se fac că prin sondaj până la urmă aceste controle. Deci sunt totul de acord cu dumneavoastră și sunt de asemenea de acord cu domnul Hussein când spune că problema nu este uh, controlul, ci statul de drept. Însă o bună, un bun control poate asigura statul de drept. Și aș uh, dori să ne oferiți uh, mai multe detalii cu privire la cele două tipuri de control. Mai întâi cea parlamentară. Cum putem vorbi de un control parlamentar real dacă Uh, membrii um, organismului de experți sunt desemnați de guvern. Am fost la Londra și un membru din uh, acest organism făcea parte din uh, partidul primului ministru, ci făcea parte din alt partid, dar a fost desemnat. Dar cum putem vorbi de, sau putem vorbi de un control parlamentar corespunzător aici? Uh, și vorbind și despre controlul uh, judiciar, mi s-a spus că în Regatul Unit uh, judecătorii care au dreptul să analizeze expost aceste fapte sunt desemnați de guvern. Deci, în ambele cazuri, poate fi vorba de un control uh, corespunzător? Dragă Carlos, nu există președinți, cel puțin în limba engleză, în Regatul Unit. E vorba de chairman, chairperson. Iată, deci, o serie de întrebări și uh, vă dau cuvântul pentru a oferi un uh, răspuns. Mai întâi David și apoi Gaz. Mulțumesc foarte mult. Uh, întrebări bune, în special din partea Franței dacă pot spune așa ceva. Uh, în Franța, uh, sistemul de control cu judecătorul de instrucție funcționează foarte bine, poate nu și controlul uh, ulterior, sau nu ca în Regatul Unit apoi. Însă cred că trebuie să plecăm de la faptul că acum, cu mulți ani în urmă, la Leandră, Curtea cu privire la drepturile omului a uh, decis că colectarea de informații este un meșteșug destul de complex și al reglementa foarte strâns, până la urmă subminează activitatea acestor servicii și, uh, cu alte cuvinte, publicul nu ar mai fi sigur. Curtea Europeană a spus că cu condiția să existe legislație în domeniu și uh, să existe o decizie care să arate necesitatea și proporționalitatea uh, celei acțiuni și dacă în paralel există și control, aceste premize sunt suficiente pentru ca serviciile de informații să opereze cât se poate de liber pentru a putea proteja publicul dar cu un control suficient ca să nu depășească uh, limita și să se ajungă la abuzuri. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră, controlul parlamentar nu funcționează pentru că este în urma lucrurilor. La fel, nici uh, controlul de către o instanță uh, ulterioară nu funcționează, o instanță de anchetă. Dacă se dorește un control uh, corespunzător, atunci trebuie să existe un judecător care să uh, <clears throat> ia să uh, analizeze dacă deciziile luate uh, corespund neces- echilibrului necesar între necesitate și respectarea drepturilor și acest uh, judecător practic uh, răspunde de acest echilibru și astfel se reduce în mod semnificativ și riscul de abuz. Sigur că trebuie să mai existe și un control ulterior. Și eu cred că acest lucru ar trebui să se asigure de către parlamentari uh, aleși de parlamentari și de către membrii unor instanțe desemnați de parlamentari și nu de uh, executiv. Practic, se minimalizează riscul de abuzuri. Nu există un panaceu aici, dar uh, astfel se pot limita riscurile. Un astfel de sistem uh, de control, permite serviciilor de informații să-și facă treaba, dar ne permite și nouă să uh, evităm abuzurile. Foarte pe scurt, uh, situația în Regatul Unit este chiar mai rea decât vă spuneam. Actualul șef al acestei uh, comisii uh, este chiar un fost șef al serviciilor de informații. <clears throat> Asta mă bucur că totuși legislația s-a schimbat a, anul acesta, dar uh, și serviciile de informație au căpătat prerogative suplimentare. Însă mai pot în continuare să ascundă informații Comisiei Parlamentare și atunci cum poți avea acces la acestea? Și apoi în ceea ce privește abordarea judecătorilor, nu e neapărat un jud judecător uh, obișnuit, cel care, de la o instanță obișnuită, cel care acordă aceste mandate. Și aceste instanțe nu prea dispun de personal există până la urmă un singur birou mic uh, care are competența să analizeze aceste solicitări de interceptare și practic nu au personalul necesar pentru a-și face treaba bine. Dar pe ansamblu, atunci când vorbim de controlul parlamentar și de ce lucrurile stau atât de prost în Regatul Unit, uh, gândiți-vă doar că n-au știut de programul PRISM înainte. Știa deci fie știau de programele de supraveghere secrete și nu au făcut nimic și... sau nu au știut și uh, totuși uh, le-au apărat. Cam asta e situația de la care pornim. Am vrut uh, să ne oferiți mai multe detalii cu privire la întrebarea domnului Coelho și mai ales tu, uh, David, în ceea ce privește decizia unor politicieni de a acorda astfel de mandate și dacă uh, și ne spuneați de acest fost uh, director de la MI6 care acum prezidează această comisie parlamentară. Însă senzația mea este că mulți politicieni din multe partide politice nu se simt uh, confortabil uh, în um, Regatul Unit, uh, ministrul de interne autorizează pe alocuri așa ceva. Și acum ne aflăm într-o oarecare situație anacronistă, venind să susținem sistemul uh, de tip judiciar, așa cum se practică în Franța. Mi-o să spuneați că cadrul legal, până la urmă, reprezintă una din uh, cheile principale. E oare problema că nu s-a schimbat nimic în cadrul nostru uh, legal, că nu avem acest tip judecător în sistemul nostru britanic? și nimeni nu a abordat această chestiune? Profesor Cameron ne spunea că sistemele germane, suedeze sunt mai uh, mici, deci cu servicii uh, mai mici, dar cu un sistem de control mult mai competent și mult mai cumprinzător și un cadru legal uh, aferent, așa cum a rezultat și din documente și sistemul nostru de uh, control nu e nici pe departe atât de competent. Este o problemă politică, dumneavoastră sunteți uh, director uh, juridic acolo. E oare dificil să se facă progrese aici, pentru că politicienii nu vor vrea să-și asume riscuri să facă astfel de riscuri politice, să facă astfel de modificări. Cum percepeți dumneavoastră situația, dat fiind faptul că unul din serviciile de informație este implicat în aceste acuze? Good question. Mulțumesc, o întrebare foarte bună. În primul rând, aș vrea să vă spun că integritatea uh, acestor agenții și miniștrilor nu sunt uh, depus la îndoială. Eu am lucrat cu ei de mai mulți ani și am văzut acest lucru. De obicei, e vorba de ofițeri uh, în domeniul inteligenței. Se spune câteodată că trebuie să fie dur pentru că mint oamenii, dar de fapt integritatea lor trebuie să fie impecabilă pentru că în afară de cazul în care raportează uh, despre securitatea uh, tuturor, ei întotdeauna trebuie să uh, um, să fie absolut impecabil în ceea ce privește uh, comportamentul lor și profesionalismul. În ceea ce privește întrebarea noastră despre sistemul judiciar, experiența mea este că din cauza cazului uh, în fața Curții Europene de uh, Curții Drepturilor Omului, cazului Leander, nu prea punem această problemă de obicei ne întoarcem la Comisia Europeană pentru Drepturile Omului, la Curte și la Convenție pentru a vedea care sunt echilibrele care se folosesc acolo. Cazul Leander însă a fost foarte clar, pentru că e foarte dificil acest domeniu al serviciilor secrete. Există de aceea și un cadru foarte flexibil în care se aplică principiul proporționalității mai mult decât în alte părți din cauza aceasta. Odată cu supravegherile electronice, foarte multă lume a fost uh, luată prin surprindere. Această extindere enormă, care a câștigat în importanță în ultimii cinci ani, a făcut ca fiecare parlamentar uh, de peste tot să vrea să încerce să, să um, se pună în temă și să um, fie la curent cu ceea ce se întâmplă. Bineînțeles că înțelegem în uh, Marea Britanie că dacă ai 13 principii pentru uh, și un număr de regulamente despre care vorbea domnul Cameron, cu siguranță agenția va, se va bloca în prea multă reglementare și nu vom mai fi protejați nici noi, nici agenția. Iată de ce ceea ce trebuie să avem este mai degrabă un, o legislație mai uh, puțin complexă și o privire de ansamblu mult mai bună. Dacă avem un control eh, ca în Franța, cu un judecător care se ocupă de, în colaborare cu agențiile de inteligență în momentul în care eh, parcurg astfel de operațiuni, avem o garanție de independență și de neimplicare politică, având în același timp și cele mai mari șanse de a garanta necesitatea și proporționalitatea uh, în momentul în care se iau decizii care afectează piețile private ale persoanelor. Profesorul Hussein a indicat foarte pe bună dreptate că există o problemă în ceea ce privește guvernul britanic și Parlamentul britanic. Dumnealui s-a dus în fața Tribunalului pentru investigația puterilor uh, acestor organe. Dacă va pierde, va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde se va decide acest caz. Nu am însă niciun dubiu că Curtea CEDO se va uita la cazul clas și va spune că lucrurile s-au schimbat. Nu mai putem avea uh, garanții din partea uh, executivului pentru a face supravegherile. Nu putem să mai avem uh, parlamentari doar care sunt considerați ca un control judiciar. Și se va vedea apoi ce fel de control judiciar propun ei, dar eu probabil cred că vor susține sistemul francez oricum. Mulțumesc! Iana are cuvântul acum. Da, mulțumesc. Mulțumesc în primul rând pentru că ați venit la această întâlnire. Avem nevoie de experiența și expertiza dumneavoastră în acest caz. Permiteți-mi să spun de asemenea că sunt foarte bucuros că și în Parlamentul Britanic există un control acum al acestor activități. Poate că și în parlamentele naționale din alte țări vom vedea o mișcare în această direcție, nu numai în Parlamentul Britanic. Însă trebuie să spun foarte clar că din perspectiva mea, Există o sarcină foarte importantă care ne revine, pentru că aici se discută despre faptul dacă tot ceea ce se întâmplă aici și în serviciile uh, de agențiile de inteligență britanice este conform cu principiile pe care ne-am pus uh, de acord. Înțeleg referința dumneavoastră uh, la CEDO, însă trebuie subliniat că cooperarea judiciară între statele membre din Uniunea Europeană joacă de asemenea un rol foarte important și implementarea uh, Cartei Drepturilor Fundamentale, care este obligatorie și pentru Marea Britanie, este de asemenea un element despre care putem discuta și pe care ne putem baza ca Parlament European. Vă mulțumesc de aceea că sunteți aici pentru că doriți să colaborați cu noi pe aceste chestiuni. Aș dori să vă întreb mai întâi ceva cu privire la actul RIPA, REPA, adică baza juridică la secțiunea A.4 pentru programul Tempora, de exemplu. Aș vrea să știu dacă puteți să ne spuneți cum funcționează în momentul în care există un mandat bazat pe secțiunea REPA punct 4, pentru că în cazul acesta Marea Britanie trebuie să specifice un loc precis sau o persoană anume. Și bănuiesc că aceasta nu se poate face la secțiunul A, secțiunea A, punctul 1, punct 4, pentru că acolo mandatul se poate uh, aduce doar, se poate uh, acuza un uh, cablu de fibră, de exemplu, care ar putea fi uh, subiectul acestui caz. Deci întrebarea mea aceasta este, ce faceți în aceste cazuri? Aș vrea să știu de asemenea dacă un astfel de mandat vine acompaniat de un certificat din partea secretariat, din partea Secretariatului de Stat al Marii Britanii, Britanii despre cât de uh, mare uh, domeniu de, este domeniul de aplicabilitate a acestui mandat. Și vreau să știu dacă, în, după părerea dumneavoastră, un sistem de mandatare permite folosirea unui program precum Tempora. Aceasta, bineînțeles, ne aduce cu gândul la problema analizării informații lor uh, care vin din afara teritoriului național sau care sunt analizate în afara acestuia și folosirea în um, cadrul mandatului REPA um, de către agențiile de securitate naționale sau de agenția posibilă a Uniunii Europene sau a altei agenții dintr-un stat membru. Mulțumesc. Yes, fine. Uh, very good. Uh, da, mulțumesc. Uh, în legătură cu uh, tempora și cu repa, uh, Tribunalul Puterilor Investigative va putea să-și dea o sentință despre aceasta, iar înapoi și CEDO va putea să-și dea o sentință despre aceeași problemă. Asta este tot ce pot spune la această întrebare. În ceea ce privește certificatele din partea Ministerului de Externe, cred că secretarul de stat uh, britanic trebuie să dea un mandat uh, agențiilor, dar uh, în toate condițiile, apoi unitățile polițienești pot să-și ia decizia dacă pot să pună în aplicare această supraveghere sau nu. Gus, te rog. Da, mulțumesc. Ne-ai descris exact uh, problema în cadrul Tribunalului de Investigație. Să încercăm să vedem care este cadrul juridic care se aplică și ai pus întrebarea aceasta despre, ați pus întrebarea despre uh, REPA și cred că Comitetul uh, de securitate atunci când a trebuit să reacționeze la acuzațiile aduse programului Tempora, au uh, încercat mai întâi să clarifice baza juridică, încercând să, să determine cum funcționează, funcționează sistemul REPA și cum sistemul de uh, acțiuni uh, de informații și inteligență pot să, poate să fie um, armonizat cu uh, principiile drepturilor omului. Aceasta însă ne duce la un nivel de principii automat și anume trebuie să răspundem la întrebarea dacă este corect ca o țară să facă discriminare între comunicările interne și comunicările externe dintre uh, între americani și cetățeni SUA și non-SUA, străini sau cetățeni resortisanți ai țării respective și de asemenea și comunicare globală și comunități economice. Eu nu cred că putem să mai uh, susținem această separare. De aceea eu cred că REPA încearcă să facă o distinție între noi și uh, între cum acționăm noi și cum acționează alții. Mulțumesc, Cornelia Ernst. Mulțumesc. Această distinție între americani și non-americani uh, am văzut-o și la călătoria noastră la Washington și trebuie să spun că ceea ce ni s-a spus, ceea ce ne-a spus și dumneavoastră acum cu sinceritate, mi se pare de apreciat. Chiar dacă într-o zi atât de gri și de ploioasă ca astăzi nu aduce prea mult optimism, dar ați spus și vreau să vă re, să reformulez ce ați spus în legătură cu uh, profunzimea acestor probleme. Mi-ați, spus că ați căutat o bază juridică pentru toate aceste uh, supravegheri în masă și nu ați găsit uh, vreo bază juridică. Dacă există, există legislație prea laxă. Ați spus că Parlamentul nu are, de fapt, un control real uh, și că se încearcă eludarea Parlamentului, că este fraudat până la urmă, adică este dat la o parte Parlamentul și ați spus și că trebuie să se întărească temeiul juridic și statul de drept trebuie din nou să aibă putere. Întrebarea mea este în primul rând atunci unde credeți că trebuie început atunci cu toate aceste sarcini și cum ați formula recomandarea noastră către noi dumneavoastră către noi. Cum se poate restabili sistemul statului de drept, așa cum ați formulat dumneavoastră principiile, care sunt principiile care trebuie să le guverneze și, în al doilea rând, după aceea trebuie să vorbim poate și de cetățean, pentru că trebuie vorbit uh, până la urmă de cei care sunt expuși acestor practici. Cum facem față situației că cetățenii sunt afectați de aceste practici? Ce ne recomandați pentru a putea depăși această stare de lipsă de protecție față de cetățeni. Despre ei e vorba până la urmă și tot ceea ce ascultăm aici nu este deloc optimist în mod logic pentru ei pentru a putea cu adevărat formula recomandări. După cum știți, în uh, Germania avem uh, Comisia de Anchetă NSU și acolo uh, am văzut că avem mai multe probleme cu protecția și respectarea Constituției, nu numai prin faptul că se supraveghează ca atare, ci pentru că uh, s-au încadrat anumite evenimente ca pericol, deși nu erau neapărat un pericol și pentru că anumite fapte care trebuiau de fapt supravegheate nu au fost supravegheate cum trebuie. Deci nu e vorba aici numai de proporționalitate și de efectul dacă este adecvat sau nu să faci o supraveghere, ci de definirea unui eveniment ca fiind o amenințare sau nu. În plus, trebuie discutat despre ceea ce se, sub, se uh, um, colectează ca dată, o chestiune care, după părerea mea, fără o autorizație judiciară nu se poate continua. Și, deci, acestea sunt probleme, după părerea mea, destul de serioase, la care aș vrea să vă știu părerea. Mulțumesc! Thanks, Cornelia. And first to, uh... Mulțumesc, Cornelia. Mai întâi David, după aceea Gaz. Thank you. Uh, nu știu dacă pot să vă dau prea multe recomandări uh, în legătură cu cum văd eu viitorul. În ceea ce privește riscul, în mod uh, evident, aceasta trebuie să vină de la o analiză a, serviciului a uh, agențiilor de inteligență. Ceea ce se face însă apoi cu acel risc depinde de cerința lor, de cererea lor către judecătorul care se ocupă, care anchetează cazul, despre ce se poate face, care sunt informatorii pe care îi pot folosi, iar apoi judecătorul respectiv va putea să echilibreze uh, între drepturile cetățeanului și legitimitatea metodelor care trebuie folosite în cazul respectiv. Uh, în acel moment se va putea lua o decizie dacă riscul este redus sau nu. We need a comprehensive surveillance law. Avem nevoie de o legislație amplă de supraveghere. Există în multe state o legislație de, care de fapt este un amestec între puteri pe care le dorea guvernul. Uh, în Marea Britanie avem serviciile de inteligență, avem uh, actul de uh, FISA, avem uh, un așa numit proiect de lege pentru comunicațiile electronice, avem și stocarea datelor, așa numitul data retention. Deci trebuie să ne oprim din, din darea de legi și elaborarea de legi pentru că servesc anumite interese. Apoi, în ceea ce privește supravegherea în masă și drepturile omului nu văd cum se pot aduce sub același numitor comun. Trebuie investigat uh, și, în ceea ce, și standardele de securitate uh, trebuie investigate în uh, era tehnologiei. E vorba de o sarcină enormă din partea agențiilor de inteligență cu care trebuie să se confrunte pentru a putea analiza, de exemplu, toate uh, Uh, protocoalele pe care le avem în domeniul comerțului sau pentru toate afacerile pe care trebuie să le urmărim. Eu însă sunt foarte optimist. Sunt optimist uh, pentru că cred că lucrurile o să se îmbunătățească. În timp ce serviciul britanic GCHQ folosea telegraful, uh, de obicei guvernele erau cele care foloseau telegraful. Acum însă se folosește de către fiecare e mail Toată lumea comunică transnațional electronic și companiile au o, o activitate de comunicare care trebuie să asigure totuși o confidențialitate a utilizatorilor și o comunicare în siguranță. Iată de ce este important să avem un task force la nivelul de inginerie electronică, de ce avem nevoie de uh, Uh, know-how-ul întreprinderilor, pentru că ei sunt cei care se vor, uh, se, nu vor fi de acord în momentul în care uh, se va schimba sistemul într-un fel care nu este pozitiv. Foarte pe scurt, vreau și eu să completez. Nu cred că trebuie să uităm că teroriștii, criminalii care fac parte din sisteme de crimă organizate au metode foarte sofisticate de comunicare pe care le folosesc doc, web și alte metode și folosesc și metode foarte sofisticate de hacking. Chiar uh, reușesc să spargă sisteme foarte confidențiale ale statelor, deci dacă nu suntem realiști în ceea ce privește capacitatea lor, dacă nu înțelegem că trebuie să extindem capacitatea de supraveghere a noastră pentru a putea combate capacitatea lor, atunci vom fi într-o situație de risc. That was an interesting pebble into the pond. Anna, um, you're next. Ana Gomes. Mulțumesc, doamna Gomes, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus aici că ar fi vorba de reintroducerea statului de drept pentru ca acest control să poată fi îmbunătățit după aceea. Și eu cred că e vorba aici, în primul rând, de democrație. Pentru că această democrație poate fi pervertită. Se poate pregăti, de exemplu, o lovitură de stat pe ascuns dacă nu ne asigurăm de această reîntoarcere la statul de drept și la o adevărată funcționare democratică. Și iată ce nu se întâmplă nicăieri în lume și începând cu Statele Unite. Săptămâna trecută, în vizita noastră de acolo, l-am întrebat pe Mike Rogers, care este președintele Comitetului pentru Servicii de Inteligență. L-am întrebat uh, dacă președintele nu știa, atunci cine știa? Dumneavoastră, comitetul știa? Nu mi-a răspuns. Deci nu știu dacă știa și nu vrea să-mi spună sau nu știa, ceea ce înseamnă că mm, Big Brother are de pierdut, nu? Și tocmai asta m-a făcut să intre pe mai mulți interlocutori la ce să ne așteptăm pe viitor, ca NSA-ul să îl spioneze direct pe președinte? Și care este întrebarea, spune președintele? Da, întrebarea este următoarea. În cazul Marii Britanii, domnul Bigford, spuneați că președintele Bush a ajuns în fața instanței și după aceea situația s-a răutățit. Puteți să-mi dați vreun exemplu de vreo persoană care a fost arestată, de exemplu, sau că a avut de suferit, că a fost afectată în vreun fel, tocmai din faptul că s-a trecut peste uh, puterea judecătorească? Deci au existat victime ale acestei manipulări a mecanismelor existente și credeți că în cadrul cooperării cu Marea Britanie, că ar putea exista o astfel de cooperare care să fie intrat în același mecanism, deci în cadrul cooperării între Marea Britanie și Statele Unite, uh, Marea Britanie cooperează practic cu un sistem care nu mai este controlat în niciun fel și nu mă refer aici la sistemul Marii Britanii, ci la cel american. Acum, revenind la sistemul britanic. Știți că Belgacom, compania de telecomunicații belgiană, a fost uh, hăcuită de GCHQ și acest lucru s-a făcut uh, sub autorizația miniștilor britanici. Puteți confirma acest lucru și, de asemenea, puteți confirma dacă delegatul uh, dacă delegatul uh, britanic din Germania este spionat sub autorizația ministrilor britanici și există vreo limită aici sau nu? Și v-aș mai întreba și altceva. În cadrul cooperării cu alte agenții în Europa, avem sisteme diferite și domnul Coelho vorbea despre exemplul proprii noastre țări. Dar am văzut că sistemul poate fi pervertit, cum spuneam. Care este experiența dumneavoastră? ținând cont de aceste activități de cooperare internațională nu doar cu Statele Unite, ci și cu alte țări europene, Credeți că există vreun sistem care să garanteze aplicarea acestor reguli de bază și anume respectarea statului de drept? Și în cazul cetățeanului brazilian, uh, care era partenerul uh, jurnalistului de la The Guardian, Vă puteți imagina că a existat o cooperare între serviciile secrete braziliene și britanice și mandatul de arestare de către cine a fost semnat? De către un ministru, de către un șef al poliției, de către șeful serviciilor secrete, de către un judecător sau cine? Nu știu dacă David cunoaște răspunsurile. ai putea să răspunzi la aceste întrebări și în special la ultima întrebare și poate să faci și câteva comentarii finale. Și a, pentru dumneavoastră la fel, domnule Hosein, pentru a încheia această parte dezbaterii noastre. Domnul Bigford, mulțumesc, Ana. Nu pot să răspund, practic, la niciuna din aceste întrebări pentru că eu nu cunosc situația concretă. În ceea ce privește eludarea tribunalelor FISA, acest lucru a fost rezolvat uh, prin legislația din 2008. Deci, Congresul american a adoptat, practic, această eludare a tribunalelor FISA. În ceea ce privește restul întrebărilor, spuneam mai devreme, că ceea ce avem aici este că pe măsură ce a crescut amenințarea, a crescut în mod exponențial și supravegherea în masă. Deci supravegherea acestor persoane de către agențiile secrete, agențiile de aplicare a legii și așa mai departe. Și parlamentele din lumea întreagă, și tocmai de aia ne aflăm astăzi aici, și-au dat seama de acest lucru și și-au dat seama că e nevoie de un control mai eficient față de aceste sisteme utilizate de profiling și de colectare de date. Iar din punctul meu de vedere, pentru a face un rezumat, nu cred că doar controlul în sine va rezolva întreaga problemă. Pentru că acesta se face ex post, deci prea târziu. Pe de altă parte, nu cred că uh, prea multă reglementare va rezolva problema. Într-adevăr, ar fi bine să o actualizăm, dar o legislație prea împovărată, prea extinsă, ar pune constrângeri agențiilor de securitate, agențiilor de inteligență și aceasta ne-ar pune într-o situație riscantă. Ce avem nevoie este să introducem niște principii clare, proporționalitate, necesitate și claritate a legislației. Acestea sunt elementele cheie. Și abia după aceea să avem procedurile judecătorești și supravegherea judecătorească care trebuie să meargă mână-mână cu activitățile agențiilor de inteligență și, în paralel, o activitate de control parlamentară independentă. Aceasta va permite agențiilor de inteligență să fie eficient, să ne protejeze și să reducă la minim riscurile de abuz. Vă mulțumesc. Domnul Hossein. Da, n-am să mă bag în uh, problema Belgacomului, pentru că adevărul este că nu știu, nu știu cum uh, am putea trage la răspundere guvernul pentru că a intervenit într-o altă țară și a făcut acest lucru. Nu știu cum putem să o facem nici în cazul SWIFT. Și avem uh, plângeri și notificări din mai multe țări în această privință, dar răspunsul este că nu știu, pur și simplu. Și în anii 90 uh, vorbeam despre extinderea internetului și acum avem uh, acțiune guvernamentală care s-a extins foarte mult la nivel internațional. Și asta nu înseamnă că dacă ne mișcăm rapid vom rezolva totul. Nu, agențiile de inteligență asta fac acum, se mișcă foarte rapid și sunt cu un pas înainte. Dar trebuie să avem grijă atunci când parlamentele legalizează practic activitățile acestor agenții de inteligență. Al doilea comentariu. Pe cine am putea trage la răspundere? De exemplu, în cazul Marii Britanii. În, din punctul meu de vedere, ce a fost greșit în legislația referitoare la tribunalele FISA este că companiile pot acum să răspundă ordinelor date din partea acestor agenții de inteligență. Și asta înseamnă că companiile nu mai pot fi trase la răspundere de către societatea civilă de felul în care au utilizat datele personale ale clienților lor. Trebuie să punem capăt acestui lucru. Trebuie să tragem din nou la răspundere aceste companii și să ne asigurăm că nu există o cooperare voluntară între aceste companii și agențiile naționale pentru că ei consideră că așa e mai bine, așa cum s-a întâmplat. Nu, nu este decizia lor. Deci trebuie să răcim practic relația care s-a creat, relația prea strânsă între agențiile naționale și aceste companii. Și pentru că revenim la această problemă a relației între companii și guverne, guvernele le spun companiilor, da, lucrați cu noi, noi vă vom ajuta uh, să avem un regim juridic care să faciliteze cooperarea cu noi și, oricum, dacă nu o faceți, dacă nu cooperați, atunci noi o să intervenim oricum în baza dumneavoastră de date și o să vă luăm datele de care avem nevoie. Cum se poate rezolva această problemă? De exemplu, când se hăcuiește serverul Google. Nu, nu se poate rezolva, pentru că, indiferent că îți place sau nu, indiferent care este legislația, până la urmă, problema rămâne aceeași. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Acum, pentru a încheia această parte a dezbaterii, într-adevăr putem constata că nu avem accesul necesar la datele acestor agenții. Accesul este limitat și așa cum am văzut de la domnul Bigford, Accesul la aceste informații este esențial. Deci a fost într-adevăr uh, un comentariu foarte valoros pentru noi și de asemenea să avem și uh, mărturia domnului Hosein din partea Privacy International. Vă mulțumim foarte mult, am apreciat foarte mult prezența dumneavoastră aici. Și după această dezbatere maraton, continuăm uh, până la 9 seara. Nu, nu mă învinuiți pe mine, învinuiți uh, secretariatul pentru aceasta, dar oricum vom continua lucrările noastre. Trecem la sesiunea a patra, care se centrează uh, se centrează pe relațiile transatlantice. Să știți și spun uh, celor prezenți în sală, nu este vorba aici de o sesiune în camera, este vorba de un debriefing al grupului de respecție asupra relațiilor transatlantice. colleagues, we very, very... Dragi colegi, trebuie să ținem cont de timp. Toată lumea va primi o medalie pentru prezența aici. Iată, cei care mai rămân în sală, suntem de laudat Iată, era programată această parte la 17.40, suntem cu 5 minute înainte, avem această prezentare, debriefing asupra relațiilor transatlantice și menționez încă o dată că nu este vorba de o întâlnire cu ușile închise. Este ultima parte a dezbaterii de astăzi și vom avea acest debriefing realizat de domnul Nemitz și de domnul Pribe. Nu știu când ne-am întâlnit ultima oară, da, ieri, de fapt. Așa că am să vă dau cuvântul imediat, uh, pentru că știu că mulți deputați trebuie să prindă trenuri, avioane și chiar și funcționarii care sunt aici. Deci trebuie să ne mișcăm foarte rapid, pentru că mulți vor pleca probabil. Nu știu cât timp avem la dispoziție. O oră? Nu, nu spune așa ceva. O oră? Nu. Foarte bine, atunci mai bine să nu mai spui nimic. Să încercăm să fim foarte rapizi. Pentru că dacă îl întreb pe el toată ziua, mi-a zis avem mult timp la dispoziție, putem să facem ce vrem. Nu, să încercăm mai degrabă să avem o dezbatere rapidă și interesantă. Domnul Nemiț, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ieri ne-am întâlnit pentru a treia oară cu delegația pentru Statele Unite. A fost o întâlnire care fusese prevăzută inițial uh, în urmă cu o săptămână și jumătate la Washington, dar uh, din cauza ultimelor uh, revelații, iată, ni s-a cerut ca această întâlnire să fie amânată. Deci foarte bine am fost de acord să amânăm dar uh, după aceea am acordat o întâlnire la Bruxelles și nu la Washington. Delegația pentru Statele Unite era condusă de Bruce Schwartz din partea Departamentului de Justiție, Justiție și de Robert Lid, care este consilierul general al, um, al serviciilor de inteligență de la Casa Albă și, de asemenea, autorul sau uh, cel care a publicat um, raportul referitor la serviciile secrete din Statele Unite și de asemenea are o legătură directă cu presa americană și reprezintă guvernul american de mulți ani în uh, toate aceste chestiuni. Dezbaterea de ieri a ținut cont de o listă extinsă de întrebări care se refereau la domeniul de aplicare și limitările secțiunii 702 al legii FISA, de asemenea 15 uh, metode de transfer de date către guverne, utilizarea datelor uh, achiziționate sau colectate, diseminarea, stocarea datelor, um, nivel geografic de colectare, indicatori cantitativi uh, la nivelul programelor europene și o secțiune specială referitoare la Ordinul de Execuție 1233 și temeiuri juridice adiționale și, în sfârșit, uh, utilizarea contractorilor privați și a informațiilor de securitate pe care le dețin aceștia. Am putea spune, în general, că dezbaterea pe care am avut-o față de întâlnirile anterioare a fost mult mai constructivă. Înaintea întâlnirii, chiar săptămâna aceasta, Procurorul General al Statelor Unite a făcut o declarație în care arăta că guvernul american ține cont de îngrijorările europenilor în procesul de revizuire a practicilor americane. Și iată, această nouă deschidere a americanilor față de îngrijorările noastre a făcut ca atmosfera să se schimbe. Aceasta s-a văzut la întâlnirea de ieri și, într-adevăr, delegația pentru Statele Unite ne-a arătat că lucrurile se desfășoară cu foarte mare rapiditate în Statele Unite și că guvernul american și, de asemenea, grupul de revizuire și clubul special care lucrează pe această temă. Mulțumesc pentru input uh, și pentru sugestii care ar putea fi făcute în ceea ce privește legislația americană. Pentru ca aceasta să respecte mai bine drepturile fundamentale și protecția datelor. Domnul Lid despre care vorbeam mai devreme, a răspuns la întrebări în legătură cu utilizarea datelor, limitele stabilite, de asemenea impactul și valoarea adăugată a acestor programe și domnul Schwarz din partea Departamentului de Justiție s-a centrat pe transferuri și stocarea datelor. Am primit mai multe clarificări foarte utile și cu toate acestea lucruri deja știute. Întrebările esențiale în legătură cu colectarea în masă a datelor, colectarea de date în Europa și numărul cetățenilor care au fost afectați, toate aceste întrebări au rămas fără răspuns. La vreo șase, șapte momente din discuție, Delegația a promis să se întoarcă în Statele Unite și să vadă la fața locului ce se poate face pentru a rezolva problemele și pentru a capta și informații suplimentare. Și am să vă dau un singur exemplu. Legislația americană obligă guvernul american să raporteze anual numărul de cetățeni americani care apar în rapoarte, rapoarte făcute pe baza datelor colectate prin programe de supraveghere ale autorităților naționale sau um, la ordinul președintelui american. Și în felul acesta am putea avea cât de cât o indicație pentru a vedea numărul persoanelor europene, a cetățenilor europeni care apar în aceste rapoarte. Dacă există posibilitatea de a avea numărul cetățenilor europeni, americani, atunci poate putem avea informația similară și pentru europeni Bineînțeles, aceasta era o întrebare suplimentară după cea inițială referitoare la numărul de uh, telefoane europene care sunt uh, supravegheate, câte date de la nivelul companiilor europene au fost colectate și așa mai departe, întrebări care au rămas fără răspuns. Ni s-a explicat că propunerea actuală se centrează în special pe drepturile la viața privată a cetățenilor americani, dar cu toate acestea s-a afirmat că există îngrijorări din ce în ce mai mari față de drepturile altor cetățeni, în special a celor europeni. Și s-a afirmat că se va ține cont de cererile europenilor, așa că a fost foarte bine să vedem că vizita delegației acestui Parlament și a vicepreședintelui președintelui Comisiei au avut uh, într-adevăr un efect clar. Aceasta probabil că va influența Comitetul de Revizuire al domnului Peter Swire. Comisia pregătește la ora actuală, împreună cu președinția, un raport comun care va fi prezentat în cadrul Coreper la timp. Vă mulțumesc pentru atenție și mă opresc aici. Bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Nu mai vreți să adăugați nimic, domnule Privi? Nu, prea bine. Mulțumesc foarte mult, domnule reprezentant al Comisiei. Așa cum îmi spuneați, patru dintre Parlamentarii noștri au participat la această delegație. Vom pregăti și noi un raport către Comisia noastră, dar și către AFED. Raportul uh, a fost amânat, dar uh, îl vom elabora cu detalii. Ne-am întâlnit uh, de asemenea cu grupul de revizuire al președintelui și alți reprezentanți care au participat, am înțeles, și la întâlnirea dumneavoastră de ieri. Acum am să iau la rând uh, intervenienții din sală. Carlos, vrei să formulezi uh, întrebări în numele lui Axel? Sau Ian, în calitate de raportor din umbră, din partea verzilor? Mulțumesc foarte mult pentru această informare, o întrebare după ce ați uh, încheiat această activitate și ținând cont de ceea ce ne-ați prezentat în sinteză, intenționează Comisia să mai ia și alte măsuri în ceea ce privește această supraveghere în masă și clarificarea activităților uh, NSA în uh, această privință a supravegherii în date în masă în Europa? Din motive de timp am să preiau toate întrebările din sală în bloc acum. Cornelia. Mulțumesc. Este cam ceea ce mă așteptam cu toate eforturile pe care le-ați făcut și pe care le recunosc, constatăm că nu există cifre cu privire la numărul de europeni uh, supravegheați. Apoi, sigur, autoritățile din SUA au luat notă de preocupările europenilor. Le mulțumim. Vă întreb acum, așa, în general, la ce vă așteptați din partea acestui grup de experți? Care ar fi continuarea dacă așa s-a închis uh, toată procedura? Mie mi-e puțin neclar și sigur pun această întrebare cu unde de provocare pentru că știți care e problema noastră, că nu prea putem face nimic cu astfel de informații. Mulțumesc, Cornelia Ana. Am senzația, în urma contactelor pe care le-am avut săptămâna trecută la Washington, că oamenii cel puțin au devenit conștienți de preocupările noastre și că ar trebui să lămurim puțin aceste lucruri într-o manieră care să nu afecteze negocierile cu privire la tratatul de liber schimb care vizează evident și economia digitală. Și sper că așa poate că toată lumea se va concentra mai mult și la aceste aspecte și se va, se va ajunge la o soluție mai rapid. Totuși, cred că suntem într-o situație de blocaj, chiar dacă cu nuanțe. Era vorba de uh, posibilitățile cetățenilor europeni de a acționa în instanță de cei care sunt prinși în uh, mrejele acestei supravecheri și în conformitate cu legislația americană nu ar avea acest drept de recurs. Sigur, am avut și răspunsuri pozitive în care ni s-a spus că se dorește să se învețe din experiența noastră. În alte jurisdicții însă, opinia era una foarte clară în sensul de nu, în niciun caz, că dacă acordăm așa ceva europenilor, ne trezim și cu afganii. Bine, și afganii sunt uh, oameni, da, Cum, uh, unde credeți că se află discuțiile cu privire la această temă? Doamna Sipăl, foarte succint. Dată fiind multitudinea de informări pe care le avem și a diferitelor uh, concesii care Uh, ni se promit. Mi-aduc aminte de un proverb german care spune că uh, e bună încrederea, dar mai bun e controlul. Și atunci când vorbim de control, ce mecanisme avem la dispoziție pentru a asigura accesul experților la astfel de informații? Am discutat astăzi dimineață care este valoarea bugetului pentru NSA. E vorba de 7 miliarde pe an și nici măcar nu mă interesează dacă sunt uh, cifra în euro sau în dolar și 37 de mii de angajați care mă gândesc că își fac treaba și iau de lucru. Și nu cred că vor fi dați afară prea curând. Permiteți-mi acum o observație destul de provocatoare și nu aștept neapărat un răspuns acum din partea reprezentanților Comisiei pentru că nu e de competența lor, dar mă întreb de ce nu îndrăznim și Consiliu, dar și întreaga Uniune Europeană să suspende negocierile pe marginea acordului de liber schimb până la soluționarea și lămurirea acestor chestiuni. Mulțumesc foarte mult. Și ultima întrebare și din partea mea. Paul. Paul lista a participat la întâlnirea de ieri. El face parte și din grupul de lucru transatlantic. L-am întâlnit și la Washington a participat în întâlnirea de la Capitol Hill și l-am întrebat dacă face parte dintr-o strategie pe termen lung faptul că NSA comunică acum uh, care este activitatea lor, deși anterior uh, nu se făcuseră niciun fel de precizări atunci când e vorba de securitate națională. Sigur, poate este o situație uh, temporară care se leagă de această problemă cu supravegherea în masă în Europa, dar care este sentimentul dumneavoastră în control? Se ajunge, se merge cu această strategie? Vor apărea mai multe acuze? Pentru că, sigur, apar și întrebări ce fac guvernele europene, pentru că și noi suntem tot timpul întrebați. Nu știu dacă este ceva despre care puteți vorbi. Mie mi se pare însă o strategie interesantă și din punct de vedere formal, când va fi gata raportul final Bun. În ceea ce privește întrebarea referitoare la pașii următori, cred că pot spune că pentru Comisie principalul uh, sau următorul pas este adoptarea regulamentului, pentru că sursa cheie de informații pentru NSA o reprezintă companiile private și acest regulament uh, Uh, se referă în primul rând la transferurile de informații pe care aceste întreprinderi le pot face sau nu. În ceea ce privește grupul de lucru, mandatul grupului de lucru sau textul adoptat de core pe privire acest grup de lucru specifică că va avea loc o informare din partea grupului de lucru, după care se vor decide pașii următori. Așadar, va trebui să vedem dacă se va decize continuarea acestui grup de lucru sau nu. Vă spuneam că din partea uh, delegația, deci delegația americană a plecat acasă cu o serie de întrebări și sperăm că ne vor oferi și răspunsuri înainte să finalizăm raportul comun împreună cu președinția și sper ca acest raport să fie disponibil înainte de finele anului. Același lucru fiind valabil și în ceea ce privește valoarea Comisiei cu privire la aceste date și evaluarea cu privire la Safe Harbor. Iată care sunt din perspectiva noastră pașii următori și sigur mai există și un summit uh, JAI pe 18 noiembrie a ministrilor de interne. O dată importantă, iar în ceea ce privește instrumentarul cu care putem opera, cred că nu doar acordul de liber schimb poate fi folosit, dar putem vorbi și despre acordul privire la datele pasagerilor, mai avem și alte cooperări în domeniul securității cu Statele Unite și cred că prin intermediul acestui dialog, Robert Litt și, și alții din delegația americană au înțeles că tot ceea ce facem în raporturile noastre cu SUA, fie că e vorba de, fie că o facem pe bază de acorduri sau de alte tipuri de înțelegeri, se bazează pe încredere și că e important să se reinstaureze această încredere. Și nu este doar vorba de guvern, este vorba și de cetățenii noștri care mai doresc să folosească anumite servicii, dar și în crederea necesară pentru cooperarea în domeniul securității. Și dacă mă întrebați uh, încotro să merge cu această strategie vis-a-vis -vis de deschidere de care a dat o vadă și NSA, eu cred că această serie de dialoguri pe care am avut-o a făcut ca și ei să înțeleagă că mai multă transparență e un lucru bun, dar nu e suficient, pentru că trebuie refăcută încrederea. Sigur, e bine că există transparență atunci când se spionează pe scară largă, dar asta nu va reda încrederea cetățenilor, faptul că acest lucru se face în mod transparent. Și apoi mai trebuie să clarificăm și ce dimensiune a avut această colectare de date. Ce date s-au colectat, de unde, în ce scopuri. Și orice tip de colectare de informații uh, în masă, deci fără individualizare, ar putea fi utilă în recrearea încrederii. Eu cred că aceste dialoguri au arătat că cei doi parteneri au avut uh, percepții diferite cu privire la gravitatea problemei. În uh, America se consideră că utilizarea datelor este parte importantă și nu colectarea, în timp ce în Europa partea colectării este un aspect important, pentru că conformitatea cu legislația cu privire la protecția datelor, uh, lucrurile încep de la colectare. În America doar dacă acele informații sunt și analizate. Și cred că acest dialog a fost bun pentru a lămuri că și acest uh, doar uh, scurt contact cu informațiile, știți povestea cu cablurile transatlantice, uh, este un lucru pe care, de care europenii sunt interesați și apoi vine partea cu analizarea, accesul, ștergerea acestor date și căile de atac. În ceea ce privește partea cu căile de atac, Aici, uh, doamnă vicepreședinte a avut o abordare foarte clară, negocieri în ceea ce privește acordul cadru, care vizează partea de aplicare a legii și nu cea care vizează serviciile de informații. Și adevărul este că cetățenii americani care vin astăzi în Europa au acces la căile de atac, pentru că la noi în Europa nu este doar un drept cetățenesc, ci este un drept al omului. Așadar, toți cei care vin în Europa, toți cei care solicită azil, fie că e vorba de afgani, nordcoreeni și așa mai departe, toți au dreptul să se adreseze instanței. În Statele Unite, pe de altă parte, în domeniul protecției datelor, dar și în domeniul pe care negociem în acest acord cadru, Accesul la justiție este un drept uh, care revine doar cetățenilor americani. Și e adevărat că în cadrul acestor negocieri vrem să existe un tratament egal și pentru europeni. Acest lucru poate fi soluționat în cadrul acestui acord cadru și dialogul pe care l-am avut uh, sper că a dus la o mai bună înțelegere între cele două părți, astfel încât să putem uh, avansa pe marginea acestui acord cadru. Mulțumesc că ați menționat și acest acord. Uh, uitasem uh, să-l menționez și să mă refer la el. Domnul Priviv, doriți să mai adăugați ceva, vă rog? Um, Mulțumesc foarte pe scurt, doar ca să completez ce a spus colegul meu înainte. Cred că este important să spunem din nou că am văzut și în procesul acestor trei uh, reuniuni un progres uh, considerabil. Ceea ce a făcut să se ajungă la acest progres, uh, probabil perseverența, deci răbdarea de a sta împreună mai multe ore și de a discuta, ceea ce poate creează oarecum încredere în acest grup. Apoi evenimentele recente de uh, spionaj față de anumiți membri ai guvernelor europene și reacția opiniei publice din multe state europene. Și, de altfel, ce am auzit uh, deja din septembrie de la Luxemburg, un șef de stat uh, de, din Brazilia care și-a uh, anulat vizita în Statele Unite spontan, nu s-a mai întâmplat înainte, deci acestea sunt într-adevăr și uh, semne, precum și refuzul unui dineu de gală la Casa Albă a fost uh, semne clare, ceea ce arată și că avem din part, uh, Europa are sentimente foarte clare față de ceea ce s-a întâmplat. Toate acestea au dus la un progres destul de clar uh, și a făcut posibil să se facă pași suplimentari în ceea ce privește transparența. Ideea este că trebuie să apară o nouă strategie despre cum comunică NSA-ul, însă nu sunt sigur dacă se poate ajunge până aici, nu sunt sigur dacă se poate cere așa ceva, însă a fost foarte bine că au fost puși sub presiune mai mult timp și că am primit mai multe informații. Este întotdeauna mai simplu să se procedeze așa să primești informații atunci când discuți despre chestiuni concrete. Atunci când se discută despre un cadru juridic e mult mai complicat și atunci când ajungem la subiecte care sunt considerate de către americani ca fiind detalii care ar putea să le afecteze operațiunile. E destul de dificil oricum și s-a făcut progrese și în ceea ce privește date concrete când s-au cerut cifre pentru a înțelege mai bine dimensiunea activității acestora. În ceea ce privește întrebarea despre conștientizarea uh, și îngrijorările noastre, da, există o îngrijorare puternică. Dacă aceasta duce la dorința de a primi mai multe informații. Nu sunt sigur că aceasta va duce la primirea de mai multe informații, însă cred că conștientizarea față de necesitățile și nevoile noastre este mai clară. Am avut o discuție clară despre problema plângerilor și cred că majoritatea partenerilor noștri înțeleg că e vorba de o problemă aici. Există și, ni s-au dat și răspunsuri foarte uh, legislative, cumva, în care, de exemplu, coreenii de nord ar putea deveni, să aibă aceleași drepturi cu europenii, dar totuși au existat și discuții uh, separate în care s-a văzut că am putut face totuși progrese uh, și uh, în ceea ce privește uh, dosarul PNR și alte dosare. Apoi întrebarea dacă un ombudsman ar fi poate un pas important pentru ca să se garanteze anumite drepturi, uh, cred că e o idee la care n-ar trebui să, pe care n-ar trebui să o răspungem, respingem din start, dar pe care putem să o mai considerăm. În mare parte, eu consider că e vorba aici de, un, de o evoluție destul de bună și pentru ca să înțelegem, după cum a zis și colegul meu, că există și opinii diferite. Trebuie să fie însă foarte clar, așa că am avut uh, o discuție și despre ce înseamnă colectarea datelor. Înseamnă, de exemplu, pentru noi însă um, colectarea masa datelor înseamnă totuși o analiză a acestor date și încadrarea lor într-un sistem deci e important și să înțelegem unde sunt diferențele de definiție. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult domnului Nemis și mulțumesc foarte mult și domnului Prive. Aceasta a fost o sesiune maraton. Am început la 9 dimineața și vreau să mulțumesc foarte mult uh, tuturor deputaților care au rezistat aici și tuturor uh, reprezentanților personalului. Mulțumesc și secretariatului. Într-adevăr, a fost uh, o singură ședință, maraton și vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au fost aici de la ora 9. Mulțumesc secretariatului, după cum spuneam, pentru rezistență și sper că uh, a fost într-adevăr 9 până la 6 jumate, poate nu chiar până la 6 jumate, dar de la 9 oricum sunteți aici și vă mulțumesc.